Doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi colegi, începem cu puțină întârziere, dar totuși cât de cât la timp. Am așteptat câțiva colegi. Dacă vă deranjez cumva, vă rog să-mi spuneți. Kein problem, dann höre ich wieder auf. Nici o problemă, mă opresc atunci, dar cred că totuși la un moment dat trebuie să și începem. Avem și invitați și o temă extraordinar de importantă. E vorba de ITER, avem oaspeți de rang înalt, mai lipsește unul. Propunerea mea ar fi să începem cu domnul Smith, director general în Direcția Generală pentru Cercetare. V-aș ruga să ne faceți o scurtă informare, o actualizare, fără să mai intrați în detaliile a ceea ce înseamnă ITER, pentru că aceste lucruri sunt deja cunoscute. Noi, în această comisie, suntem foarte interesați de continuarea acestui proiect și, în acest sens, trebuie să vedem cum rezolvăm problema finanțării. Sperăm că și din partea dumneavoastră vor veni propuneri de soluții în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, bună ziua! Așa cum vă spuneam în ultimele mele vizite la, în această comisie, am fost numit în funcția de director general pe 1 iulie, iar uh, ITER a fost uh, primul dosar de pe biroul meu și de atunci n-a trecut nicio zi în care să nu mă fi ocupat de această temă. Aș dori să vă fac o scurtă informare despre stadiul în care se află acest proiect. Un alt coleg de-al meu se va referi la partea de finanțare. Eu, pe de altă parte, voi puncta chestiunile care țin de gestiune și de reducerea costurilor și cum încercăm să reducem pe viitor aceste costuri. Așa cum știți, Guvernanța, structura de conducere, ITER este foarte complexă. Organizația răspunde de construcția și funcționarea utilajului. În același timp, părțile contractante la acest proiect își asumă furnizarea de componente, dar și răspunderea financiară prin intermediul agențiilor naționale. Agenția europeană este loc, își are sediul la Barcelona. Este condusă de domnul Prisco, Frank Prisco. Uniunea Europeană contribuie cu peste 40% din resurse în fază de construcție în plus se adaugă circa 9% din partea celorlalte părți internaționale. Comisia reprezintă Uniunea Europeană în Consiliul de Conducere al ITER și exercită competențele de decizie, însă deciziile în acest for necesi- se iau în, prin unanimitate. E nevoie însă de o gestiune foarte eficientă într-un astfel de proiect de anvergură internațională. Și, bineînțeles, ă, complexitatea este foarte mare. La nivel european, ă, Agenția Națională de Fuziune în domeniul energiei a fost ă, stabilită la Barcelona. Competențele de bază fiind uh, furnizarea diferitelor componente ITER pentru acest proiect care se livrează din Europa. Trebuie să ne asigurăm și avem în vedere măsuri pentru îmbunătățirea structurii de guvernanță a proiectului. V-am transmis un document de lucru care a fost adoptat recent, în care se stipulează în mod foarte clar cum anume intenționăm să îmbunătățim structura de guvernanță a proiectului ITER, atât la nivelul organizației internaționale, cât și la nivelul proiectului comun în domeniul fuziunii de energie. Acum, în ceea ce privește tema costurilor. După cum știți, ne-a confruntat cu creșteri majore de costuri, însă trebuie să vă reamintesc că acordul ITER a fost semnat în noiembrie 2006 pe baza unor estimări de costuri realizate în 2001 și care, la care au subscris comunitățile științifice din statele membre. Una dintre primele acțiuni a organizației ITER, atunci când a fost uh, înființată în 2007, a fost aceea de a face o revizuire detaliată a proiectului pe baza calculației inițiale din 2001. Și bineînțeles că această revizuire a dus la o revizuire a estimării costurilor vis-a-vis -vis de magnitudinea creșterilor de costuri, Comisia a solicitat mai multe evaluări independente a acestor estimări, efectuate, bineînțeles, de experți independenți. Iar la mijlocul anului 2009, toate aceste evaluări externe au fost uh, finalizate și știam uh, unde se vor cifra costurile acestui proiect major și v-am informat uh, de asemenea imediat. Datorită creșterii majore de costuri, ne confruntăm la nivel de Uniune Europeană cu o lipsă de fonduri de 1,4 miliarde. Colegul meu se va referi mai în detaliu la această chestiune. În ceea ce privește gestiunea acestui proiect, Comisia propune măsuri și activități pentru îmbunătățirea gestiunii proiectului. Aceste măsuri au fost înaintate de comisie nu doar în ceea ce privește funcționarea organizației cu privire la fuziunea în domeniul energiei, dar și în ceea ce privește organizația uh, internațională. Au fost uh, operate înlocuiri la nivelul conducerii, iar în momentul de față avem două persoane de renume, domnul Frank Briscoe, la Barcelona și profesorul Matoshima ca director general al organizației ITER, care își are sediul la Itraș. Cadaraș, îmi cer scuze. Organizația de la Barcelona trebuie să devină funcțională, eficientă ca să-și poată îndeplini scopul și a prelua în propriile mâini gestiunea acestui proiect major. În documentul nostru de lucru pe care vi l-am transmis aseară, arătăm în detaliu care sunt măsurile de, pe care le preconizăm, pentru că intenția noastră este una singură și aceea de a evita depășiri de costuri în viitor, să asigurăm o gestiune eficientă a acestui proiect internațional, un proiect de care avem nevoie aproape, aproape cu disperare pentru a ne putea îndeplini obiectivele în ceea ce privește reducerile emisiilor de carbon. <clears throat> Frank Brisco se află lângă mine, deja a pregătit un plan de acțiune ambițios. Se văd deja primele rezultate, prime măsuri în ceea ce privește îmbunătățirea procedurilor de achiziție publică și sper să pot reveni și la un moment ulterior pentru a vă arăta că facem într-adevăr tot posibilul pentru a îmbunătăți gestiunea acestui proiect. Vă mulțumesc. Îi dăm cuvântul acum domnului Junjan, deoarece dumnealui trebuie să plece la altă ședință. No. <coughs> Sur, euh, Vă mulțumesc. Euh, euh, În ceea ce privește finanțarea costurilor uh, suplimentare identificate conform procedurii explicate de colegul meu, o procedură deosebit de riguroasă, trebuie să vă spun că uh, noi la comisie am încercat să identificăm, într-un context bugetar foarte dificil, mijloacele de a găsi totuși finanțarea adecvată pentru a face față acestor nevoi. În iulie am prezentat o comunicare Consiliului în cadrul pregătirilor pentru Consiliul de Administrație de la sfârșitul lunii iulie și deci le-am propus Consiliului și Parlamentului să financeze pe perioada 2012 și 2013 nevoile um, financiare pe care le au, un credit de angajament, care se ridică la 860 de milioane de euro. De asemenea, trebuie să știm că va trebui să găsim și o finanțare pentru 500 de milioane de euro. În ceea ce privește cele 860 de milioane de euro pentru care am făcut o propunere precisă, 400 de milioane proveneau din marja disponibilă din rubrica 2 de la cheltuieli agricole care au fost uh, mai puțin decât uh, cele prevăzute, iar 400 de milioane veneau de la o realocare de cadrul rubricii 1A, programul cadru. Deci vă reamintesc faptul că aceste credite de angajament cresc cu un miliard anual. De atunci am uh, evaluat din nou nevoile noastre, ținând cont, bineînțeles, de cererea făcută de Parlament, de cerința Parlamentului și a Consiliului de a descrie uh, în detaliu modul în care uh, intenționăm să uh, acordăm această finanțare. În ceea ce privește rubrica 2, Aici vom avea o finanțare suplimentară substanțială, deci tot în cadrul aceleași rubrici, prin transferarea fondurilor disponibile. Deci din această rubrică către rubrica 1A. Și în total, dacă vor accepta și Consiliul și Parlamentul, vom putea finanța deja în cadrul procedurii bugetare în curs. Deci vom putea adopta, dacă se vor adopta măsurile rectificative pentru 2010, deci vom putea finanța cele 1,4 miliarde suplimentare. Finanțarea ar fi ca atare. Să face un transfer de la rubrica 2 care ar ajunge la 814 milioane de euro, dacă ținem cont de sumele care ne sunt puse la dispoziție prin bugetul rectificativ din 2010. 93 de milioane de la rubrica 5, cheltuieli administrative, bineînțeles în funcție de evaluările privind adaptările salariale. După cum știți, uh, această adaptare a salariilor se va face la un nivel cât mai minim și astfel se vor economisi 54 și 39 de milioane de euro. Deci astfel ajungem la această sumă de 93 de milioane de euro. Am identificat de asemenea 18 milioane la rubrica 3 și 15 milioane în rubrica 1A. 1.1 Astfel vom putea face față în totalitate la aceste nevoi de finanțare pentru ITER, începând cu această toamnă. și astfel am putea răspunde. Putem da un răspuns complet atât Parlamentului cât și Consiliului. Deci sperăm să putem adopta deja uh, bugetul rectificativ 2010 și bugetul pentru 2011 și e clar că anul 2011 va arăta cu totul altfel. Și dacă nu vom găsi mijloace disponibile, nu vom putea în duce la bun sfârșit uh, planurile noastre, deoarece pentru bugetul din 2011 nu există o marșă. Mulțumesc foarte mult și în ultimul rând aș dori să-i dau cuvântul și directorului agenției de la Barcelona, domnului Biriscă, pentru o scurtă intervenție, dacă se poate să fiți succint, pentru că și colegii mai doresc să vă adreseze întrebări. Vă rog. Mulțumesc. ca introducere două aspecte doar. În primul rând, aș dori să subliniez natura proiectului în următoarea fază a activității ITER. Bineînțeles că este un proiect uh, științific de anvergură, dar în următorii 90 ani uh, va fi mai degrabă un proiect de construcție. Înainte să-mi preiau postul la Barcelona, s-a spus uh, de către valoare externă că nu există suficienți experți la Barcelona. De aceea am făcut propuneri Consiliului de Conducere care au fost adoptate la 1 octombrie, iar ca atare s-a modificat structura care acum se compune din echipe de proiect, fiecare cu răspunderi pentru una din obligațiile majore ale proiectului. De asemenea, și gestiunea proiectului a fost uh, schimbată. Am apelat și la procese industriale. Am format opt uh, echipe de proiect pentru a revizui stadiul operațiunilor în acest nou cadru și s-ar putea să trebuiască să schimbăm și personalul într-o oarecare măsură. Vom uh, publica aceste anunțuri de ocupare a posturilor vacante dar aș dori să subliniez că ITER se mișcă mai departe. A început mai încet în 2007 și poate cu toții am subestimat timpul necesar creării unor organizații noi la Barcelona și la Cataraș. Și de asemenea, nu am știut că <clears throat> proiectarea inițială va mai avea nevoie de o etapă de finalizare, astfel încât să putem trece acum în faza de construcție. Am angajat deja contracte majore pentru componente cheie, iar până la finele anului 2010 vom fi încheiat contracte de aproape un miliard de euro servicii externe, reprezentând circa 25% din obligațiile noastre totale în cursul fazei de construcție. Dacă veți vizita Cataraș, veți vedea că construcția la clădire a început deja și lucrările continuă într-un ritm susținut. În paralel, am uh, demarat uh, contractele de achiziție majore pentru principalele componente. Asta am dorit să subliniez că am demarat și faza de construcție în momentul de față. Mulțumesc, intervine președintele și nu uh, în ultimul rând îl avem printre noi și pe reprezentantul Consiliului. Dacă doriți să interveniți, vă rog. Monsieur le Président, euh, honorable parlementaire. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că ați invitat și președinția belgiană și vă asigur că voi fi foarte subțin. Nu vă îngrijorați. În iulie, anul acesta, Consiliul a adoptat niște concluzii în care a reafirmat clar cât de important este să se ducă la bun sfârșit proiectul ITER. Aceste afirmații însă erau condiționate de câteva elemente. În primul rând, trebuia să avem o nevoie pentru a face față nevoilor suplimentare pentru 2012 și 2013. Consiliul a spus că ar prefera să respectăm plafonul global din uh, cadrul pluri, financiar plurianual și să încercăm să avem retransferări în cadrul aceleași rubrici 1A. De asemenea, să se utilizeze credite neutilizate, aplicându-se o bază forfetară. Consiliul a indicat că sumele și modalitățile exacte, dacă vom avea uh, rezerve, dacă vom avea, bineînțeles, disponibilități, vor fi fixate în timpul discuțiilor, care au început și ieri la trialogul bugetar am discutat pentru prima oară despre finanțarea ITER și cred că directorul general de la comisie v-a dat uh, suficiente cifre în acest sens. Președinția vă asigură că va face tot posibilul pentru să găsi o soluție acceptabilă de toate părțile cât mai repede. De asemenea, contăm pe Comisia Europeană care trebuie să-și joace rolul de intermediar în aceste discuții. Trebuie să vă precizez de asemenea faptul că planul de uh, gestionare și de reducere a, a deșeurilor legate de fuziune energetică, deci vor fi discutate în decembrie și Comisia va prezenta de asemenea o reformă privind uh, conducerea ITER, privind gestiunea acestui proiect. Vă mulțumesc! Ale... Vă mulțumesc! toate instituțiile participante declară au un interes major în continuarea și dezvoltarea proiectului ITER, însă cu toții spun, de asemenea, că cu toții ar trebui să fim interesați ca acest lucru să <clears throat> se uh, facă în mod ordonat. Avem cinci uh, înscrieri la cuvânt și v-aș fi recunoscător dacă ați putea încercați să vă formulați cât mai clar și concret uh, întrebările, pentru că domnul uh, Jujan trebuie să participe și la acea, o altă întâlnire și dacă aveți întrebări pentru dânsul, v-aș ruga să spuneți acest lucru astfel încât să putem să le dăm uh, un răspuns înainte de plecarea domnului. Muy brevemente. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, în primul rând, bun venit și mulțumim celor patru pentru explicațiile date. Așa cum a spus și președintele, ITER este un proiect foarte important pe care începem să-l cunoaștem mai bine și, bineînțeles, să-l susținem. Însă, în același timp, acest proiect s-a confruntat cu foarte multe proiect, probleme financiare, de buget și așa mai departe, tot felul de probleme pe care le cunoașteți prea bine, și comisia noastră de asemenea. Acestea ne-au făcut să nu stăm foarte liniștiți cu gândul la ce se va întâmpla, în special pentru cei care suntem pentru acest proiect. Și în afară de această revizuire, de identificarea problemelor, de a admite responsabilitatea și de a face schimbări în organigrame, aș vrea să vă întreb, domnule Smith, pentru a putea susține acest proiect? Ce a făcut Comisia în ultimul timp? Ce considerați că a făcut bine în ultimul an, de exemplu, pentru ca Parlamentul să aibă din nou încredere în acest proiect, să fie liniștit și Comisia noastră să fie liniștită că, în sfârșit, Comisia acum face lucrurile așa cum trebuie și, de asemenea, pentru viitor, lucrurile vor fi mai bune și, bineînțeles, bugetul, cifrele pe care le-ați prezentat, va trebui să le analizăm cu atenție, nu ne putem pronunța acum, dar aș vrea să ne spuneți patru lucruri, măcar, pe care le-ați făcut, care să ne facă să stăm liniștiți. Și în un alt comentariu. Ne-a surprins foarte mult faptul că, fiind vorba de un proiect atât de important, cu o anvergură economică atât de mare și care a avut multe probleme, acum s-a schimbat această organigramă, cu toate acestea proiectul a pierdut din vizibilitate și acum este inclus în cadrul Departamentului de Energie, însă într-un subdepartament. De ce ați făcut acest lucru? Mulțumesc! domnul Ehler. Voi încerca să fiu succint, însă nu este foarte simplu. Pentru început, da, cred că în sală se află în majoritate deputați care sprijină proiectul ITER. Însă trebuie să tragem o linie și să spunem că acest lucru nu este în mod necondiționat. Acum trei ore am primit uh, documentul de lucru al comisiei în care Comisia își prezintă viitoarea structură de organizare la nivel internațional, dar și la nivel european, la nivelul energiei pentru fuzi- Agenției pentru Fuziune în domeniul energiei. Trebuie spus însă că în ceea ce privește structura la nivel european, aceasta corespunde și celor discutate de noi aici, însă totul se află încă în faza de planificare. Și uh, ni s-a spus că anumite acțiuni au fost deja puse în aplicare, însă trebuie spus foarte clar că nu este cazul. Trebuie verificat care sunt uh, noile structuri, care sunt mecanismele de control înainte să putem lua o decizie în ceea ce privește bugetul, pentru că nu sunt lucruri separate, sunt procese care merg, uh, care se îmbină. Am vrut să subliniez acest lucru pentru că s-a spus sigur, cifrele sunt din 2001 și că uh, Acum, desigur, s-a ajuns la uh, niște cifre noi. Noi nu punem sub semnul îndoielii acest lucru, însă cei care răspund de controlul costurilor în acest proiect au eșuat complet. Sigur că anumite creșteri pot fi acceptate, însă de ce nu a existat o structură de control în timp de ani întregi pentru acest proiect? Această întrebare trebuie totuși să vă adresăm. Apoi a mai existat un audit de care aveți cunoștință deja de mai multă vreme și unde se sublinia necesitatea creării unei astfel de structuri de controlling. Acum, în ceea ce privește bugetul, trebuie să ne întrebăm dacă cifrele sunt cele reale, pentru că Consiliul a spus în iulie că nu dorește să cheltuiască 7,2 miliarde, ci 6,6. Aici a reacționat uh, conducerea proiectului și a spus, da, încercăm să ne încadrăm cum de e posibil acest lucru nu ne-a fost explicat niciodată. Unde există marjă de manevră pentru a finanța acest proiect? Acum, în ceea ce privește bugetul imediat, nouă ni se spune că în concertarea cu privire la buget de pe 11 noiembrie uh, va trebui să disponibilizăm aceste fonduri foarte rapid, pentru că ele nu vor mai figura în bugetul de anul viitor. Însă noi trebuie să spunem foarte clar, Parlamentul nu va adopta acest lucru fără să știm în principiu care vor fi noile structuri de organizare. Iar uh, rubrica 1A, de unde ar urma să se facă aceste transferuri, face obiectul negocierilor la buget. Și nu vom face aceste transferuri încă o dată fără să știm care va fi noua structură de organizare. În ceea ce privește structura internațională, problema e că nu structura internațională decide cu privire la buget, ci e vorba de agențiile naționale. Iar experții au spus deja că asamblarea componentelor va duce la costuri uh, suplimentare masive în condițiile în care nu se va schimba această structură de organizare internațională. Ca atare, cum anume se preconizează finanțarea pe viitor, tot din uh, proiectul cadru pentru cercetare sau cum anume intenționează Comisia să facă acest lucru. Și nu e vorba doar de proiectul ITER, ci și de Galileo și altele. Pentru că poate că Acum uh, putem să luăm fondurile necesare pentru următorii doi ani de la rubrica 2, însă nu se va putea face mereu acest lucru. Ca tare, trei lucruri pe care doresc să le subliniez. O, un transfer de la buget este condiționat de structura de organizare viitoare cu o dată certă pentru că nu e adevărat că ea a fost deja pusă în aplicare. În al, în al doilea rând, de unde se vor lua fondurile bugetare pentru asamblarea componentelor și, în al treilea rând, avem nevoie și de informații cu privire la modul în care se vor trata astfel de proiecte în cadrul programelor de cercetare 7 și 8. Pentru că ITER nu este singurul proiect de anvergură. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sislik. am zelo podobno kot moja kolega, ki sta govorila pred mano, zato bom zelo kratka. Mulțumesc uh, și eu pot susține cele spuse de antevorbitorul meu. Și eu consider că trebuie continuat acest proiect, însă nu e suficient să spunem că lipsesc 4 miliarde și trebuie să vedem de unde procurăm acest bani. Și trebuie să vedem care sunt condițiile în care care trebuie îndeplinite pentru a primi această finanțare. Pentru că calculația trebuie să fie exactă și noi trebuie să putem avea încredere în ea. În al doilea rând, trebuie ca aceste fonduri financiare să fie puse la dispoziție în bloc pentru a evita discuții similare pe viitor. Aici am și anumite îndoieli în ceea ce privește transferul fondurilor pentru că nu e acceptabil să ajungem la creșteri de costuri suplimentare. Derularea proiectului trebuie să se facă fără amânări pe viitor. Și bineînțeles că avem nevoie și de o conducere a proiectului care să ne dea asigurări că proiectul va fi continuat pe baza planificării actuale existente. Ați spus că ne-ați trimis documentul de lucru, însă aseară mie nu îmi parvenise încă. Și aici trebuie totuși să spun că nu este o practică acceptabilă, pentru că discuția ar fi putut fi mult mai concretă dacă am fi avut timpul necesar să parcurgem acest document. A doua mea întrebare. Spuneați că conducerea proiectului Fusion for Energy și organizația ITER au fost modificate. Mă întreb însă ce s-a întâmplat la nivelul Comisiei Europene pentru ca noi să putem avea mai multă încredere pe viitor. Mulțumesc, doamna Grostet. Si, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să reamintesc aici că proiectul ITER este un proiect în care suntem parteneri, așa cum s-a spus, și în calitate de parteneri nu văd cum nu putem susține complet acest proiect. Un proiect care este un proiect de viitor pentru generațiile viitoare care vor avea de beneficiat de pe urma lui. Însă, e adevărat că în politică trebuie din când în când să accepti să nu te uiți doar la nevoile de urgență de astăzi și de mâine, ci să privești mai departe. S-a explicat deja foarte mult uh, acele costuri suplimentare importante în proiectul ITER. Comisia a făcut precizări în acest sens și pot să spun că m-am liniștit pentru că am văzut că există totuși niște posibilități în bugetul 2010 de a găsi soluții pentru finanțarea necesară pentru că nu-mi imaginez cum am putea spune că nu suntem de acord și că nu acordăm astfel de fonduri suplimentare. Deci că nu mai acceptăm să jucăm acest joc cu partenerii noștri și cum poate cineva să aibă în această situație încredere în Uniunea Europeană. E vorba aici de credibilitatea Uniunii Europene în lume. Bineînțeles că avem nevoie să ieșim din această lipsă de transparență în care ne aflăm. În cadrul proiectului ITER, e adevărat că poate n-am ajuns la o transparență și la o comunicare suficientă, Înțelegem foarte bine aceste creșteri ale bugetului și cifrele care ne-au fost date în 2001 e clar că nu pot fi aceleași cu cele pe care le avem peste 10 ani, în 2010-2011. Apar costuri suplimentare care sunt ușor de înțeles. Însă, pe de altă parte, ar trebui ca aceste lucruri să fie explicate și am fi preferat poate să fie explicate încetul cu încetul. Și tocmai într-o astfel de perioadă de criză în care ne aflam, când bugetele sunt restrânse, fiecare trebuie să facă eforturi și fiecare trebuie să-și asume asume responsabilitatea, în special cei care au uh, responsabilitatea în cadrul proiectului ITER, să se facă economiile necesare și aceasta să permită tuturor și Parlamentului, printre alții, să aibă încredere într-un astfel de proiect. Însă nu putem da înapoi la un astfel de proiect, asta este clar. Trebuie cu orice preț să continuăm pentru că ne-am luat niște angajamente și pentru aceasta avem nevoie de o transparență completă. Comisia ne-a arătat că există o soluție pentru a găsi fondurile necesare. Această soluție am înțeles-o și aceasta implică să ne grăbim să o acceptăm și aș dori ca Comisia Bugetară să nu fie singura care să aibă un cuvânt de spus în acest sens. Domnul Mezaros, Mulțumesc. Trebuie punctat și faptul că există investiții pe termen scurt și investiții pe termen lung. În cercetare este vorba de investiții pe termen lung și de acestea vor profita nepoții noștri. Am fost uh, în deplasare la Cadaraș, am fost impresionat de ce am văzut acolo și cred că proiectul reprezintă până la urmă un model de implicare a politicii europene. Pe de altă parte, însă, trebuie să avem în vedere și faptul că e un proiect unde Uniunea Europeană are un rol de pionier. De aceea nu avem voie să renunțăm la el. E important să demarăm în sfârșit uh, pașii necesari. Există mai multe modalități de finanțare care au fost prezentate. Trebuie de asemenea spus că disciplina financiară nu a fost cea mai bună. Nu e o critică, e un fapt, pentru că pe baza datelor din 2001 uh, e foarte dificil de demarat un proiect și e și riscant. Aș dori să rog colegii, dar și reprezentanții Fusion for Energy, dar și alte părți implicate, să consolideze datele, să alcătuiască un plan în care să se prezinte foarte clar care sunt costurile cu care ne vom confrunta pe viitor. Știu că nu e ușor să calculezi uh, costuri de cercetare pe termen lung, însă avem nevoie de aceste informații pentru că doar așa putem urmări evoluția lucrurilor și putem lua o decizie informată. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Doamna Lepaj, mulțumesc, domnule președinte. E adevărat, putem uh, dezbate aici uh, pe îndelung. Eu nu sunt atât de entuziastă ca doamna Grostet și Uh, trebuie să vedem ce facem cu investițiile pe termen lung, pentru că e vorba aici de costuri foarte mari. Și nu avem nicio siguranță că, până la urmă, ținând cont de alte programe care există, în special programul referitor la agricultură și la schimbările climatice, nu avem nicio asigurare că peste 2, 3, 4 ani nu o să o luăm din nou de la capăt. Deci, până la urmă, toate celelalte politici europene sunt și trebuie să contribuie la un proiect european care este de natură experimentală și care nu știm dacă va da rezultate nici măcar peste 40 de ani. Deci avem nevoi imediate, nevoi în ceea ce privește eficiența energetică, filiera industrială, proiecte de cercetare, multe care sunt în curs și pe care le avem. De aceea trebuie să fim foarte rezonabili și nu ne putem lua angajamente fără să avem niște certitudini ar trebui să fie ultima oară când ni se cere un astfel de lucru și să nu se mai reperte acest lucru. Și aș vrea să mai adaug încă un lucru, pentru că doamna Grostet a vorbit despre parteneri și vreau să aduc aminte că ceilalți aduc doar participații în natură, doar noi suntem cei care venim cu fonduri și nu-i deloc același lucru. Doamna Lamberts. Există mai multe chestiuni aici. În ceea ce privește rubrica 2 în cadrul bugetului, aceasta se referă la partea agricolă. E una, tocmai pentru că suntem politicieni, nu cred că e foarte bine în situația în care ne aflăm să spunem agricultorilor că avem 400 de milioane de euro pe care îi punem deoparte pentru ITER, ținând cont de problemele financiare pe care le avem. Va trebui să ne asumăm acest lucru. Un al doilea lucru. Ați adăugat 15 milioane de euro care erau în cadrul schimbărilor climatice și care trebuiau să ducă la o eficiență energetică mai mare a energiilor regenerabile. Acestea au fost scoase din raportul Van Brent deci mă întreb dacă nu a existat aici un troc pentru a ajunge de la acest raport la proiectul ITER. Și în legătură cu cele 540 de milioane de euro, care vor fi luate din cel de-al șaptelea program cadru și din cadrul Euratom. Atunci aș vrea să vă cer să facem rost de bani și pentru celelalte proiecte de fuziune nucleară pe care le avem de unde vom face rost de acești bani? Pentru că vreau să ni se facă precizări în legătură cu acele 540 de milioane de euro, pentru că dacă mi se spune că acestea vor fi luate din uh, proiectele de fuziune din Germania sau din Spania sau de oriunde, foarte bine, dar să ni se spună de unde. Un al doilea lucru. Ați vorbit despre o finanțare completă a ITER. Și deocamdată se vorbește doar despre o finanțare 2013-2012 și vreau să vă întreb ce se va întâmpla după 2013. De unde vom avea resursele necesare pentru după 2013? Și, în sfârșit, o ultimă întrebare. Au început deja lucrările. Așa ne-a spus uh, domnul Viscu. Și aceste lucrări au început totuși în condiții ilegale, pentru că nu s-a făcut niciun fel de anchetă publică. Dacă analizăm documentele, vedem că decizia din 28 iulie vorbește despre construcția instalațiilor ITER. Și avem o scrisoare din 13 octombrie din partea domnului Ozabu, în care se spune că ancheta publică va începe doar la sfârșitul anului. Și atunci, de cine ne batem joc aici? De cine, domnilor? Ați început deja lucrările, ați început să faceți clădirile și ancheta publică se face doar după aceea ce fel de credibilitate vreți să avem în fața populației? Ar fi trebuit întâi să facem ancheta publică, să avem acordul comisarului și după aceea să începem lucrările. Și vreau să vă atrag atenția că cererea de autorizație n-a fost încă făcută. Deci avem un buget care își depășește limitele, a fost triplat între 2001 și 2010, după aceea ne aflăm într-o situație ilegală și, în plus, într-o poziție antidemocratică în fața cetățenilor. Bun, aceste chestiuni vor fi clarificate probabil de către experții noștri. Doamna de Castilio. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc pentru prezentările și pentru explicațiile pe care le-au oferit aici experții, invitații noștri. Aș vrea să mă centrez acum pe ceea ce este cheia problemei din punctul meu de vedere și, și acest lucru a reieșit și din ceea ce ați spus dumneavoastră. Un lucru pare a fi clar. Se pare că a existat o problemă integrală de gestiune a proiectului, încă de la elaborarea și designul inițial al proiectului până la gestiunea chestiunilor și a resurselor economice, de organizare și gestiunea proiectului în ansamblu său. Însă și mai interesant pentru viitor, cel puțin, ar fi să vedem o altă eroare de gestiune, și anume gestiunea referitoare la identificarea unei îndepărtări permanente de obiectivele stabilite ale proiectului pentru că această parte a gestiunei ar trebui să ne atragă semnelul, semnalul de alarmă și ar trebui să ducă la o uh, reabordare a obiectivelor. Acest lucru se întâmplă în orice companie care funcționează bine. Și aceasta nu s-a întâmplat în cadrul proiectului ITER. Aș vrea de aceea să spun aici că susțin acest proiect, că este un proiect important, însă dacă uh, nu reușim să mergem mai departe, va fi foarte greu să-i convingem pe ceilalți colegi. Eu aș vrea să știu dacă în această redefinire care s-a făcut, în toate domeniile pe care le-ați abordat aici, v-ați gândit și la acea parte a gestiunii, acea parte care se bazează pe semnalele de alarmă necesare pentru a corecta la timp problemele ce apar, dacă se va rezolva și această parte. Mulțumesc! Bun, dragi colegi, voi întrerupe runda de întrebări pentru că domnul Jujan trebuie să plece și au fost și lui adresate o serie de întrebări și aș dori să-i dau ocazia să ne dea și un răspuns. Așadar, aveți ocazia acum să răspundeți. Vă rog. Merci, président. Je... Mulțumesc, domnule președinte. Voi răspunde la întrebările care au fost, mi-au fost adresate. În legătură cu finanțarea, de unde vor veni fondurile? Și revin aici la întrebarea referitoare la rubrica 2 dacă în felul acesta deprivăm agricultura europeană de mijloace de finanțare. Nu. E vorba aici de resurse bugetare care n-au fost utilizate în anul 2010. Anul s-a terminat pe 15 octombrie pentru agricultură. Deci e vorba aici de fonduri neutilizate, disponibile, care în mod normal sunt trimise înapoi la statele membre, pentru că ele n-au fost folosite, deci se întorc la bugetul național și în cazul acesta ce facem? Spunem că avem o marjă disponibilă în cadrul cheltuierilor agricole pe care o transferăm îl transferăm în rubrica A, deci cheltuieli pentru proiectul ITER. Nu-i vorba aici de a păgubi agricultura Europeană, pentru că e vorba de fonduri disponibile în cadrul unor uh, rubrici bugetare pe anul 2010 și care sunt disponibile deci în acest an. Iată de ce avem nevoie de o decizie în regim de urgență până la sfârșitul acestui an, pentru că altfel aceste fonduri sunt pierdute pentru cheltuielile europene. Deci avem, să spunem între ghilimele, această oportunitate pentru că cheltuielile agricole au fost inferioare plafonului stabilit în bugetul 2010. Acum, în ceea ce privește cele 460 de milioane care sunt folosite în altă parte. în cel de-al șaptelea program cadru, n-am să intru acum în detaliu, dar acești bani față de totalitatea bugetului reprezintă o cantitate destul de mică. Reprezintă aproximativ 2% din bugetul anual. Bineînțeles că e vorba de un efort important, dar care rămâne totuși în niște limite restrânse față de bugetul disponibil. Și vă reamintesc că acesta crește de fiecare dată pentru că a existat acel proces de backloading în perspectivele financiare până în 2013 și există în fiecare an o creștere de un miliard în acest sens. O a treia întrebare. Ce se întâmplă după 2013 și ce se întâmplă în cazul în care avem probleme bugetare? Comisia are o poziție foarte fermă. Aceasta a făcut să aibă probleme cu statele membre și a ajuns la concluziile Consiliului din, iun, din luna iulie. Comisia a spus că celelalte politici europene nu pot fi sacrificate pe altarul unei singuri, singure politici. Deci, mai concret, ce înseamnă? Că nu putem renunța la ambițiile noastre în celelalte domenii. Și de aceea s-a cerut acest lucru și uh, faptul că avem niște fonduri disponibile în agricultură este o șansă pentru noi. Ce vreau să vă spun acum? Suntem dispuși să introducem anumite sume pentru a finanța proiectele mari Însă bugetul comunitar nu poate finanța întotdeauna aceste depășiri bugetare. Trebuie să găsim o soluție odată pentru totdeauna pentru această problemă. Pentru proiectul ITER, Comisia a arătat că intervenția din bugetul comunitar va fi de 1,4 miliarde pentru cheltuielile suplimentare și că dacă mai e nevoie de alte fonduri, bugetele naționale trebuie să o facă. În al doilea rând, Comisia a arătat în revizuirea bugetară că ar trebui să vedem dacă n-ar fi nevoie de structuri de primire specifice pentru marile programe care să fie finanțate prin dotări fixe de la bugetul comunitar. Iată ce am afirmat și ce vom afirma, de altfel ce vom spune în propunerile noastre în următoarele perspective financiare. Iată deci, domnule președinte, ce doream să vă spun. Voi insista încă o dată asupra nevoii de a găsi o soluție pentru finanțarea de 1,4 miliarde de euro în cadrul procedurii de conciliere care va avea loc poi mâine la Consiliu. Îmi pare bine că acum din partea Consiliului se pare că există o anumită deschidere față de propunerea Comisiei și vreau să vă reamintesc că în luna iulie Consiliul dorea să uh, se desfășoare în mod total aceste sume la rubrica 1, în altă parte. Sper ca Consiliul să fi schimbat opinia și Parlamentul să susțină propunerea Comisiei, care credem că în contextul actual este singura care ne va permite să evităm întârzierile. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru aceste răspunsuri atât de clare. Am să dau cuvântul domnului Smith pentru a face completările de rigoare. Vă mulțumesc! Vreau să vă spun că apreciem foarte mult sprijinul pe care îl acordați proiectului ITER. Trebuie să explorăm această abordare, dacă nu vom avea mari probleme cu aprovizionarea de, cu energie. Și de asemenea nu vom reuși să facem față obiectelor, obiectivelor de mediu și țintelor privind emisiile de dioxid de carbon. Și, într-adevăr, e un proiect riscant, stimați deputații, așa cum sunt uh, riscante orice proiecte în domeniul cercetării, însă nu ne permitem să nu facem nimic, deoarece e în joc și credibilitatea noastră la nivel internațional. Noi am preluat acest proiect, ne-am uh, dat angajamente și unor parteneri din alte părți ale acestei lumii și aceștia se așteaptă ca noi să dăm dovadă de leadership la nivel internațional. Colegul Jean Jean a spus foarte clar că avem nevoie de această sumă de 1,4 miliarde, însă nu în detrimentul programului cadru. E o declarație pe care ați făcut-o dumneavoastră și pe care o facem și noi. Deocamdată cele 860 de milioane uh, care au fost uh, um, propuse reprezintă o sumă rezonabilă. De la numirea mea în uh, iulie m-am confruntat tot timpul cu această problemă și vreau să o soluționăm și vă spun că am luat și măsuri radicale, am modificat structura de conducere a Organizației Internaționale ITER și a întreprinderii comune, uh, fuziune pentru energie de la Barcelona. Am încercat într-adevăr să punem uh, în aceste posturi persoanele cele mai potrivite, care nu au neapărat o experiență la nivel politic, însă sunt persoane cu uh, uh, un parcurs impresionant în acest domeniu, cum este și domnul Briscoe. Deci am luat toate măsurile necesare pentru a îmbunătăți uh, guvernarea și pentru a reduce costurile cât mai mult. Am uh, V-am înaintat acel document de lucru privind personalul uh, ieri. Îmi cer scuze pentru faptul că v-am uh, dat acest document acest, atât de târziu. Deci suntem pregătiți acum să discutăm împreună acest uh, document și vroiam să îl am deja pregătit pentru a vă arăta că nu venim doar să vă cerem finanțare suplimentară, ci venim să vă oferim și niște soluții privind gestionarea. Și acum, dat fiind că datorită domnului Briscoe am reușit să economisim uh, foarte mulți uh, bani și am făcut de asemenea și o restructurare a conducerii. Acum Consiliul vine și ne spune, ei, tocmai v-ați restructurat, poate că nu aveți nevoie de 1,4 miliarde de euro. Nu, eu vreau să le spunem tuturor statelor membre că facem tot posibilul pentru a reduce costurile, pentru a acoperi problemele potențiale care ar putea apărea în următorii 2-3 ani. Deci pentru a rămâne la acel maximum de 6,6 și de aceea vă spun că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră de plin pentru a obține acești 1, uh, aceste 1,4 miliarde în anii următori deoarece astfel nu ne putem continua proiectul, reputația noastră la nivel internațional e în joc și, de asemenea, siguranța energetică, uh, care este un obiectiv primordial la care nu putem renunța. Domnule Brisco, doriți să interveniți, vă rog? Domnule Brisco, doriți să mai completați? Da. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Cineva a întrebat dacă suntem gata, suntem pregătiți să continuăm. Eu v-am spus că ITER oricum progresează, intră în faza de construcție acum. Ca să răspund la întrebarea dacă într-adevăr suntem gata să mergem înainte, pot să vă spun că am hotărât uh, uh, faptul că trebuie făcute aceste schimbări, am început să le facem. Poate că va mai fi nevoie de încă șase luni pentru ca aceste schimbări să fie puse în aplicare, însă ne îndreptăm în direcția cea bună. În ceea ce privește costurile, era o întrebare în legătură cu garanții și cu uh, faptul că noi uh, nu vom mai veni încă o a doua oară aici să vă cerem bani. Vă pot asigura că de un lucru și anume că, dată fiind magnitudinea acestui proiect, nu putem să vă asigurăm putem să venim cu niciun fel de asigurare. În urmă cu câțiva ani s-au făcut primele estimări de cost și acestea au fost verificate de mai multe grupuri de experți independenți, deci sunt valabile oarecum. Însă, în ciuda acestui lucru, în urmă cu aproape 2 ani, deci până acum 2 ani, nu au apărut surprize negative majore. Deci suntem în continuare în cadrul acelorași estimări. Deci, la început, în primii 2-3 ani, au fost într-adevăr multe surprize negative, um, s-a văzut că e nevoie de mai mulți bani, însă între timp n-au mai apărut probleme, deci după ce am avut a doua serie de estimări. După cum vă spuneam și la început, noi am angajat niște contracte majore și urmărim îndeaproape prețurile uh, din industrie și le comparăm cu bugetul pe care îl avem noi din costurile estimative și deocamdată pot să vă spun că situația este pozitivă, iar contractele pe care le încheiem reprezintă un cost uh, uh, ușor sub estimările noastre bugetare, deci ceea ce e bine. A fost o întrebare în legătură cu cele 7,2 miliarde și cei 6,6. Noi am uh, renunțat la garanția care era prezentă în uh, suma de 7,2 milioane. Era o, uh, garanție de 600 de milioane. Deci noi am eliminat practic toate garanțiile pe care le aveam. Însă să nu uităm că avem nevoie și de aceste fonduri pentru urgențe, fonduri de garanție. Și să nu uităm de asemenea că situația s-ar putea schimba în următorii ani. Deci eu încerc să reduc cât mai mult costurile, însă încerc să pun și bani deoparte. Deoarece dacă putem economisi bani, într-adevăr, asta e ambiția mea, deci vreau ca aceste economii să devină un fond de garanție pentru a face față problemelor, fără pentru a nu mai trebui să venim din nou în fața dumneavoastră să vă cerem bani. S-au pus întrebări în legătură cu lipsa de transparență. Cred că prin uh, procesele de management uh, standard aceste lucruri se vor soluționa. Sunt niște procese care ne vor permite să vedem adevăratul progres înregistrat de proiecte. Trebuie să se vadă dacă într-adevăr facem ce spunem în perioada promisă și de asemenea se va vedea dacă vom face ceea ce am promis la început. Deci există acum niște tehnici standard de evaluare, ceea ce înseamnă că nu vor mai exista astfel de perioade lipsite de transparență. Ceea ce privește problema lipsei de legalitate activității de la Cadaraș. Trebuie să vă spun că nu noi luăm uh, legătura cu autoritățile franceze, ci structura internațională. Însă, din câte știu eu, nu există nicio problemă de ilegalitate. Avem permisul de construcție pentru uh, construcțiile de acolo. Uh, și dacă eventual sunt necesare permise suplimentare, pot să vă dau informații în legătură cu asta ulterior. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Odi? În bine, în sfârșit Parlamentul este sesizat și vom discuta aici uh, între cele trei instituții. Câteva reflexii. În primul rând, în legătură cu dispozitivul și cu ITR În primul rând, funcționează. E tehnologia tokamak la scară mică. La scară mare, ceea ce se întâmplă în stele, atomii de hidrogen se consumă, fuzionează cu emisii reduse de dioxid de carbon, fără deșeuri radioactive. Și regret că de foarte multe ori aspectele bugetare se impun asupra celor științifice și tehnologice. Un al doilea comentariu. Vorbim prea puțin despre dimensiunea internațională și mondială a acestui proiect. Rusia a inițiat acest proiect în 1985. Corea de Nord, SUA s-a retras în 2003 și s-a întors acum. Japonia, India, Brazilia și-a prezentat candidatura. La summitul UE-Asia nu s-a spus nici măcar un cuvințel despre această cooperare. Deci de ce nu vorbim noi cu China, cu omologii noștri? Uh, cu studenți, de exemplu, care prin proiecte de învățare la distanță ar putea lucra la acest proiect. Deci de ce nu le prezentăm tuturor partenerilor noștri o evaluare a acestui proiect și de ce nu le propunem să ne ajute în aceste momente dificile? Din păcate, domnul Dajan e plecat, însă noi venim cu propunerile noastre privind agricultura, privind aceste surse financiare. Trebuie să înțelegem un lucru. Avem un excedent în fiecare an la 140 de miliarde de buget, de fiecare dată rămâne cât un miliard, două pe aici, pe acolo. Au rămas, de exemplu, la fondurile de investiții 5 miliarde. Deci, în fiecare an avem un excedent pe care acum îl alocăm acestui proiect. Și sunt sigur că executivul, Comisia Europeană, care nu a analizat prea mult problema bugetară, deci sunt sigur că vor întrevede în bugetul nostru și o rubrică, o secțiune privind investițiile, pe lângă cea de funcționare. Și asta pentru a finanța mari investiții, cum ar fi ITER, Galileo, liniile de mare viteză, infrastructurile energetice, internetul. Europa trebuie să investească. Domnul Barroso a propus acele euro-obligațiuni. Trebuie să vedem cum rămâne cu ingineria financiară a acestor investiții. Știm că vin și discuțiile pentru următoarele perspective bugetare și asta e viziunea pe care ar trebui să o avem pentru un astfel de proiect care depășește actualele perspective financiare și se întinde pe mai multe perspective financiare. Deci doar așa putem investi în viitorul nostru. Doamna Trautmar are cuvântul acum, după care domnul Turz. Vă mulțumesc! S-au spus multe în legătură cu bugetul. Nim- deci nu e nimic mai rău decât să tot fi otrăvit de astfel de chestiuni financiare și să nu înțelegi cum se desfășoară acest proiect. Deci există două condiții pentru ca noi să sprijinim acest proiect. În primul rând, să existe o finanțare dedicată iar aceasta să nu folosească marjele noastre bugetare pentru a avea niște marje pentru ITER și asta e greu de explicat. Ne putem întreba, de exemplu, care este nivelul de executare a cheltuielor noastre publice. Când vă întâlniți, de exemplu, cu producătorii de lapte sau cu alți producători din uh, domeniul agricol, nu puteți să le explicați că marjele din bugetul agricol, care nu au fost uh, folosite când no, și că discutăm despre reducerea fondurilor de coeziune. Deci să le spunem că avem un alt proiect cu un efect pe termen lung, întârziat și că acest proiect ar fi uh, finanțat doar prin marge. Deci nu putem explica din punct de vedere politic așa ceva. O a doua condiție și aici a, intervin aceleași marje și nivelul de cheltuieli publice. Deci nu e doar o problemă de ocazie anuală. Nu, pro, comisia trebuie să vină cu o propunere de redresare ambițioasă. Deci, care a fost misiunea noastră? Ne-am ratat-o, nu? Deci nu putem doar să tot uh, uh, luăm bani din aceste marje. Avem nevoie de o dotare bugetară pentru riscurile neprevăzute. Și dacă Comisia a fixat această sumă de 1,4 de miliarde, haideți să urmărim acest obiectiv. Deci să nu mai spunem că vom uh, râcâi puțin la rubrica 1A și în altă parte, pentru că vom putea face economii. Nu astfel putem uh, face ceva. Deci pentru asta avem nevoie de un angajament din partea Consiliului la discuțiile cu Parlamentul pentru ca uh, Uh, Comisia Europeană să poată recurge la resursele proprii. Și aici intervine chestiunea euroobligațiunilor, de exemplu. Și dacă Comisia Europeană vrea să fie credibilă față de noi, e bine, trebuie să vină cu niște propuneri clare care să ne permită să măsurăm ponderea noastră a deciziilor noastre bugetare și să vedem ce se întâmplă și în dezvoltarea durabilă, în domeniul agriculturii, a energiei, deci trebuie să obținem cât mai mult. De ce? Deoarece Japonia investește în cercetare, SUA la fel. Toată lumea investește în noile tehnologii, chiar și chinezii care vor să ne depășească în ceea ce privește tehnologiile ecologice. Și noi ar urma să ne axăm bugetul pe un singur lucru. Ați văzut, de exemplu, cât de mult timp am avut nevoie pentru a soluționa uh, proiectul Galileo. Noi avem nevoie de altceva, de o viziune clară. Iar comisia trebuie să fie un maestru care urmărește acest șantier și știe ce se întâmplă, pentru ca fiecare uh, parte implicată să-și respecte obligațiile și să dea socoteală în fața maestrului, adică în fața Comisiei Europene. Și toate acestea trebuie să fie clare și sper să ne îndreptăm în această direcție, deoarece îmi doresc acest uh, succe, uh, proiect, uh, da, mă scuzați, să dea roade. Domnul Turmes are cuvântul acum. Vă mulțumesc. Două întrebări și pentru uh, președinția belgeană. Încep cu asta. Dacă noi, la Consiliu, din câte știm noi, se discută despre temeiul juridic uh, pentru această înțelegere financiară. Noi am înțeles, ni s-a dat de înțeles că cei de la Consiliu refuză să aibă ca temei juridic acordul instituțional din 2006 uh, și că preferă articolul 312. Deci președinția belgeană n-ar putea spune care este situația cu acest temei juridic? În ceea ce privește costurile, ați spus că ați adus la zi anumite costuri. Ne puteți da câteva detalii în legătură cu funcționarea uh, reactorului, cât costă acest lucru și cât costă de asemenea și dezafectarea reactorului. Uh, deoarece această problemă a fost uh, soluționată în 2001. Însă n-am văzut niciodată un document în care să ni se spună care este costul actual. Și toate celelalte costuri de investiție uh, care au crescut uh, în mod disproporționat. Deci aș vrea să știm exact care au fost costurile actuale, deci se țină cont de costul uh, dezafectării reactorului din 2001. Deci asta înseamnă transparență. Deci nu aveți cum să ne ascundeți aceste creșteri de costuri de care noi nu suntem uh, conștienți. A, cealaltă întrebare. Ați spus că acest program este indispensabil și că trebuie să-l facem. Dacă sunt eu bine informat, poate că mă veți contrazice, ITER e o primă fază de cercetare, după care, după rezultatele obținute de ITER, în 2000 2040, în 2045 se va construi un nou reactor, însă nu în Europa, ci în Japonia. Și după ce vom avea un succes cu reactorul demonstrativ, vom avea primele aplicații comerciale. Deci până în 2019 sau 90, mă scuzați, 2090 sau 2100 chiar. Deci dacă suntem într-adevăr optimiști, deci până atunci nu vom vedea niciun fel de aplicație comercială a acestui proiect. Știind acest lucru, și aici uh, îi răspund și domnului Odi, dacă mă ascultă, bineînțeles, domnule Odi, poate că mă ascultați, vă răspund și dumneavoastră. Deci noi verzii suntem pentru știință, însă dacă eu trebuie să soluționez problema energetică globală și cea a schimbării climatice, deci mă întreb dacă a calculat cineva ce s-ar întâmpla dacă am luat 50 de miliarde plus 3000 de cercetători și dacă am Uh, concentra aceste eforturi pentru energia solară, de exemplu, pentru motoare eficiente, pentru case pasive, locuințe pasive, pentru pentru materiale organice, deci gândesc că astfel am ajunge într-adevăr la niște rezultate extraordinare. Și un ultim comentariu în legătură cu euroobligațiunile. Catrin, sunt în favoarea acestei idei, însă euroobligațiunile sunt niște obligațiuni. Deci ce înseamnă asta? Că trebuie niște preinvestiții în infrastructură, în linii cu voltaj înalt. Deci dacă investești, de exemplu, în case pentru a fi mai energetice, dai banii, după care vei fi rambursat. Ce se întâmplă însă cu această fuziune? E o gaură neagră care va absorbe, va absorbi, mă scuzați, miliarde și miliarde și nu veți primi înapoi, deoarece nu există uh, posibilitatea amortizării acestor costuri. Deci dacă vrei să ucizi ideea euroobligațiunilor și dacă vrei să asociezi finanțarea proiectului ITER cu euroobligațiunile, e bine vei ucide în fașa această idee, deoarece euroobligațiunile pot funcționa doar atunci când ai venit la un moment dat, însă cu acest reactor ITER e imposibil să faci bani. Și trebuie să fim foarte atenți. Eu sunt pentru obligațiune să, să fim foarte atenți, vă rog. Domnul Ilar. Ich möchte einfach nur noch mal für den Aș dori să rețin pentru comisia noastră și poate și în pregătirea discuțiilor bugetare că am reținut așadar că O parte a statelor membre au o atitudine irresponsabilă în ceea ce privește finanțarea acestui proiect și că reducerea de costuri de la 7,2 la 6,6 miliarde s-a efectuat prin reducerea rezervelor existente în cadrul proiectului. Nu e vorba de nicio reducere de costuri sau economisire, ci pur și simplu o scamatorie de bilanț. Apoi, ar trebui să mai reținem de asemenea că am spus clar astăzi că, odată cu acordarea fondurilor din procedura de concertare bugetară, trebuie să există o promisiune clară în ceea ce privește structura de organizare internațională. Am înțeles din partea Comisiei că poate face acest lucru, de aceea dorim să-i solicităm un astfel de material în formă scrisă înainte de discuțiile bugetare. În al treilea rând, nu ne-ați răspuns la o întrebare a doamnei Siselici. S-a vorbit foarte mult de structura de gestiune a proiectului, însă un cum stau lucrurile cu structura de administrare din cadrul direcțiilor generale. Ce se are în vedere? Se dorește o externalizare a acestor competențe? Se dorește menținerea lor în cadrul proprii structuri de organizare? Cum anume? Un al treilea aspect pe care l-am reținut și care mi se pare foarte important este că va exista o, o departajare, o delimitare între Consiliul de Supraveghere și partea executivă mi se pare o chestiune de principiu esențială pentru reușita proiectului. Și încă un aspect vis-a-vis -vis de cele spuse de Claude Termes, din punct de vedere macroeconomic, trebuie să ne punem întrebarea costurilor de oportunitate care se poate aplica în cazul energiilor regenerabile. În 2050 sperăm că vom putea înlocui 50% din mixul energetic. Așadar, în momentul de față s-ar relua niște angajamente pentru viitor. Așadar, și în cazul proiectului ITER, vorbim tot de costuri de oportunitate și tot de un uh, cec înalt pentru viitor. Știți foarte bine că s-ar putea rezolva problema schimbărilor climatice și altfel construim reactoare atomice în Europa și uh, se rezolvă. De aceea, discuția trebuie adusă la un nivel serios, însă totuși aveți dreptate, trebuie văzut care sunt costurile de oportunitate, dar asta este o chestiune care ține de specialiștii de buget. Politic, din punct de vedere politic, însă Comisia trebuie să specifice cum anume își propune să financeze astfel de costuri suplimentare în afara programului cadru de cercetare, pentru că acest lucru nu se va putea face în mod periodic. E posibil de data asta, dar nu și pe viitor. Așadar, avem nevoie de o strategie în acest sens din partea Comisiei. Mulțumesc că voi acorda acum încă o dată cuvântul domnului Smith pentru a încerca să, da, să dea un răspuns cel puțin de specialitate, dacă nu și la nivel politic. Mulțumesc! Într-adevăr, e vorba de un proiect pe termen lung și vă spunem și că este un proiect riscant. Însă este o oportunitate pe care nu trebuie să o pierdem. Pentru că a crede că energiile regenerabile reprezintă unica alternativă energetică pentru viitor e greșit. Eu cred că alternativa este fisiu, fuziunea nucleară, Proiectul ITER este așadar o cale pe care trebuie să o urmăm. În al doilea rând, într-adevăr, pe viitor trebuie să ne ferim ca atunci când avem proiecte de asemenea anvergură, precum Galileo ITER, GIMES, să nu trebuiască să mai apelăm la programul cadru de cercetare. De aceea propunem o finanțare printr-o linie bugetară separată pe viitor și cred că este în interesul tuturor ca pe viitor să avem o linie bugetară separată pentru astfel de proiecte de anvergură care să presupună de asemenea și o contribuție fixă din partea participanților, nu o contribuție procentuală. Apoi, în ceea ce privește cooperarea internațională, în special relația cu China, avem o serie de contacte internaționale și cu China și, desigur, încercăm să motivăm acești, pe acești parteneri internaționali pentru că și ei să-și îndeplinească angajamentele și eventual să preia mai multe. Însă trebuie să arătăm, în primul rând, că Europa își respectă angajamentele, pentru că toți partenerii internaționali se întreabă dacă Europa, într-adevăr, își respectă angajamentul de investiție în uh, fuziune și trebuie să soluționăm această chestiune înainte să mergem să discutăm cu partenerii internaționali, inclusiv Brazilia și participarea acesteia. În ceea ce privește managementul la nivelul comisiei, în cadrul directoratului nostru general, avem o echipă excelentă, oameni competenți care se ocupă de proiectul ITER, ne asigurăm că acești oameni dispun de cunoștințele necesare, de cunoștințe actualizate, recrutăm și personal nou pentru a putea astfel să ne îndeplinim răspunderea. În ceea ce privește contactul cu domnul Briscoe și aici facem tot posibil pentru a ne asigura că și dânsul va dispune de uh, personalul calificat necesar. Poate că dumneavoastră mai puteți veni cu câteva precizări în ceea ce privește uh, finanțarea pe termen lung. Are acum cuvântul așadar domnul Briscoe. Vorbeați de costurile operative și costurile de dezafectare ale ITER. E adevărat, nu au fost reevaluate din, după 2001. Am putea solicita o astfel de reevaluare, dar nu sunt prea sigur că acestea ar fi la fel de volatile ca cele de construcție. Construcția este faza riscantă. În ceea ce privește costurile operaționale, e vorba de cheltuieli cu personalul, cheltuieli pentru energie, pentru funcționarea utilajelor. În ceea ce privește costurile de dezafectare, aici E vorba de materialul radioactiv și au fost bazate estimările din 2001 pe costurile aplicabile fisiunii nucleare, care de asemenea s-au modificat. În ceea ce privește Consiliul, acesta a impus această reducere de 600 de milioane, însă nu a specificat cum anume să se facă. Și reacția mea a fost aceea de a sacrifica aceste rezerve iar uh, de atunci uh, am încercat prin reduceri de costuri să refac această rezervă de care vom avea nevoie în viitor. Mulțumesc. Intervine președintele Clotel, mi s-a mai adresat o întrebare co Consiliului. Și Clot, te rog, am început la ora 3 și colegii doresc să mai aibă loc și audierea cu privire la cărbune. Consiliul, așadar. La Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește întrebarea financiară și cea referitoare la temeiul juridic din tratatul de la Lisabona sau cea bazată pe acordul interinstituțional. Președinția este conștientă de această problemă care este analizată acum de serviciile juridice ale Consiliului și vom face o clarificare la procedura de conciliere de joi. Între timp, președinția dorește să rămână prudentă pentru a afla avizul serviciului juridic. Îmi pare rău, poate vă dezamăgesc, dar nu pot să vă spun mai mult. Bun, nu putem să vă cerem mai mult. Ce mai lipsea, Claude? E vorba de momentul în care ne putem aștepta la o primă aplicație comercială a acestui proiect. Pentru că ITER este faza de cercetare, apoi se trece la faza de, demonstrație, deci proiect pilot. Vă rog. Într-adevăr, ITER se află într-o poziție delicată în ceea ce privește dezvoltarea de viitor a fuziunii nucleare. Așteptăm rezultatele care vor apărea probabil la sfârșitul anilor 2020 dar pentru aceasta avem nevoie de uh, trecerea prin faza inițială a operațiunilor. Dacă rezultatele sunt bune, la sfârșitul anilor 2020, vom putea îngheța procesul de uh, elaborare a părții experimentale și ne putem gândi la ce putem face peste vreo 10 ani, să zicem. Uh, astfel încât în jurul anilor 2040 acest model experimental să fie operațional. Nu există niciun acord asupra faptului că va exista un singur reactor, reactor experimental, pentru că dacă rezultatele de la ITER sunt bune, atunci s-ar putea ca actorii implicați să se separe și să existe mai multe reactoare experimentale operaționale prin anii 2040 în mai multe părți și, prin urmare, exploatarea comercială ar putea fi întărite. Deci în cea de-a doua parte a acestui secol probabil că vom avea rezultate și uh, prezicerile care au fost venite din partea experților științifici ne-ar arăta că spre sfârșitul secolului vom avea probabil rezultate concrete. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru prezența dumneavoastră. Cu siguranță nu va fi fost ultima dată când vom fi discutat această temă. Vă rog să aveți uh, înțelegere că trebuie să ne oprim aici. Și rugămintea mea este adresată colegilor să vină la timp la astfel de puncte de pe ordinea de zi. Mulțumesc încă o dată invitațiilor, iar acum îi rog pe invitații noștri la audiere să-și ia locurile aici la prezidiu. We want to start so early as possible. If it's... Haideți să începem cât se poate de prompt audierea noastră. Dragi colegi, avem încă o temă importantă pe ordinea de zi și pentru că încercăm să ne informăm prin intermediul invitațiilor noștri Aș dori să folosim timpul pe care l-am alocat în acest sens cât mai bine. Aș dori să-i mulțumesc în special colegului Ehler, care a fost cel care ne-a sugerat ideea acestei tematici și aș ruga pe invitații noștri să încerce să formuleze răspunsuri cât mai scurte la întrebările formulate și anume viitorul cărbunelui în viitor, pentru a avea apoi timp și de o rundă de întrebări. Cred că primul are cuvântul acum domnul Piccaci. Aș dori să urez bun venit tuturor colegilor noștri și tuturor experților. Aveți cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitația la acest seminar. Sunt onorat să fiu prezent uh, în această comisie și să vă prezint uh, informațiile. Voi vorbi însă poloneză. În Europa, sursele de energie utilizate sunt în număr de patru. Gazele naturale, cu emisii reduse, care sunt însă importate în Uniunea Europeană și presupun astfel riscuri politice, energiile regenerabile, unde producția nu este stabilă și presupune și subvenții, uh, Apoi, energia atomică, care asigură stabilitate în mixul energetic, însă este puțin acceptată. Și cărbunele, care este tema discuției noastre și a prezentării mele. Cărbunele este un combustibil folosit de sute de ani. Resursele sunt uh, încă vaste vor mai ajunge încă 200 de ani și le depășesc uh, resursele altor tipuri de combustibil. Industriile Chinei și Americii depind foarte mult de acest combustibil. 40% din uh, energia electrică sunt extrase în momentul de față din uh, cărbune la nivel mondial. În Uniunea Europeană acest proces este de 18% și în scădere. Există însă, pe de altă parte, state membre unde acest procent este cu mult peste media europeană. Utilizarea carbonelui poate însă contribui la o, o sursă sigură stabilitatea este asigurată, ceea ce face ca să poată fi conectate și alte surse de energie mai puțin stabile, precum energiile regenerabile. Această resursă poate fi și depozitată pe termen mai lung, de aceea putem deveni astfel independenți de vitregiile vremii. Trebuie subliniat de asemenea că este o resursă ieftină care se folosește în întreaga lume acum, dar și pe viitor. Iar dacă pe viitor procentul cărbunelui în mixul energetic va scădea, atunci și costurile totale pentru energie vor crește. toate resursele energetice au aspecte pozitive și negative. De aceea, în mixul energetic este nevoie de un echilibru. O monocultură. Chiar dacă ar fi utilizată doar pentru energii regenerabile, ar fi dăunătoare și ar presupune multe riscuri. Carbunele însă aduce stabilitate. Din păcate există și dezavantaje, și anume emisiile de carbon. Europa și-a stabilit obiective importante în acest domeniu și dorește să-și asume un rol de pionierat atunci când este vorba de atingerea obiectivelor climatice. Pe de altă parte, țările în curs de dezvoltare au de asemenea nevoie de energie și cererea va crește. și combustibilii fosili sau utilizarea acestora va crește. Europa trebuie să facă tot posibilul pentru ca arderea cărbunelui să nu compromită atingerea obiectivelor de mediu. Și de aceea trebuie să se procedeze la o înlocuire treptată prin energii regenerabile. Investitorii în ceea ce privește minele de cărbune, renunță la astfel de proiecte. Ceea ce face ca stabilitatea asigurării energiei în Europa să fie compromisă pe viitor. Pentru Sigur, acest lucru este valabil mai mult în uh, anumite state membre, unde procentul de cărbune utilizat este mai mare. Dușmanul însă nu este cărbunele, ci emisiile. Cum pot fi reduse acestea? De exemplu, prin eficientizarea arderii, prin cogenerare, și mă voi referi acum pe scurt la aspectele amintite. De regulă, cogenerarea are o eficiență de 33%, așadar doar o treime din cărbune devine energie folosită. Energia termică, de asemenea, are pierderi pe traseu. 43% este procentul de eficiență pentru lignit. Dacă acum vrem să înlocuim centrale termice pe cărbune, cele vechi, cu unele moderne, trebuie să îmbunătățim uh, eficiența acestora și se lucrează de mult la acest aspect. Se, poate, se pot uh, reduce astfel emisiile cu 20%. Cogenerarea oferă o astfel de oportunitate. Este o formă de tehnologie care generează electricitate pe de o parte și căldură pe de altă parte, cu o eficiență comună de 90%. Vorbim de necesarul, atunci când vorbim de producție energetică prin cogenerare, aceasta se ridică în Europa în momentul de față la necesarul unei țări precum Austria. Însă, cheia este capturarea emisiilor de carbon. Această tehnologie de captare și stocare a carbonului este, precum știți, testată în momentul de față în industria petrochimică. Primul proiect, primele proiecte pilot funcționează deja. Stocarea carbonului se face de asemenea, e sigură și există proiecte la nivel mondial care dovedesc acest lucru. Trebuie să ducem însă aceste tehnologii în faza comercială. Până acum ne-am limitat la proiecte demonstrative. Stimați deputați, dumneavoastră ați uh, adoptat proiecte legislative pentru captarea și stocarea carbonului și pentru crearea de proiecte pilot de care au menirea de a demonstra fiabilitatea acestei tehnologii, însă progresele sunt prea lente. E ca și cum am bate pasul pe loc. Investitorii nu mai vorbesc de construirea unor astfel de unități demonstrative, ci spun că dacă li se va permite de sistemele reglementative naționale și dacă va exista uh, susținere financiară, vorbesc de construirea unor astfel de depozite efective. Însă, criza financiară și lipsa de popularitate pentru investițiile în uh, infrastructura energetică a dus la o reducere semnificativă a investițiilor în proiectele de energie și depozitele pentru stocarea carbonului au fost o victimă a acestei tendințe. Efectele s-ar putea vedea la nivelul instabilității aprovizionării și vom putea avea probleme și în ceea ce privește atingerea obiectivelor de mediu. Dacă nu vom aplica această tehnologie, de aceea, companiile de electricitate care doresc să implementeze tehnologia de captare și stocare a carbonului ar trebui susținute. Pentru că fără această susținere, această tehnologie nu se va introduce în sectorul energetic al Uniunii Europene. Însă e nevoie de sprijin politic. Aprovizionarea cu energie ține de preocupările europene și reprezintă o provocare pentru întreaga societate. Dacă lăsăm acest subiect la voi, întâmplării, rezultatul va fi o lipsă de resurse în final. Sigur că această tehnologie ar putea duce la o reducere a emisiilor și în țări terțe. Companiile de electricitate ar putea fi un fel de ambasadori. Însă acestea, acestora nu li se poate cere să dezvolte o tehnologie care ar urma să fie utilizată în cea mai mare parte în afara Uniunii Europene. Guvernele și autoritățile locale au de asemenea un rol important. În concluzie, așadar, aș spune că cărbunele ar trebui să fie pe viitor o componentă importantă a mixului energetic european. Însă trebuie să fie vorba de acel tip de cărbune care să nu emită emisii de carbon. De asemenea, trebuie susținute și proiectele demonstrative. Unitățile demonstrative trebuie construite rapid cu susținere financiară. Și mă tem că sprijinul actual este insuficient. Companiile de energie nu își vor asuma ele însele această povară. Sigur că pot acoperi o parte a costurilor de construcție, dar nu totalitatea acestora. De aceea, guvernele vor trebui să adopte legislația necesară pentru captarea și stocarea carbonului, fără a pune pe umerii companiilor de energie o povară prea mare și tot guvernele trebuie să susțină companiile, să încurajeze populația pentru ca acceptanța tehnologiei de captare și stocare a carbonului să crească. Altfel, în următorii 20-30 de ani vom vorbea, vorbi de un sector de energie din care carbonele va lipsi și vom avea cea mai scumpă electricitate din lume. Dacă nu vom putea demonstra că tehnologia de captare și stocare este una uh, competitivă. Dacă nu vom putea demonstra că arderea carbonului și reducerea emisiilor de carbon pot merge mână în mână, atunci vom pierde. Însă energia din carbone are încă un viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, intervine președintele. Dau acum cuvântul domnului Alonso, ministru Uh, în domeniul energiei din cadrul Principatului Asturiei. Yes. Vă mulțumesc. În primul rând, ar vrea să-i mulțumesc Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie pentru această invitație de a participa la această dezbatere privind uh, viitorul, rolul viitor al cărbunelui în mixul energetic. E o chestiune foarte importantă pentru Spania și crucială chiar pentru regiunea din care provin eu, Asturias. Voi trece în revistă pe scurt situația mixului energetic european, voi spune care sunt tendințele și directivele care au apărut în ultimii ani. În primul rând, trebuie spus că Europa depinde foarte mult de importuri și această tendință se înrăutățește. În cazul Spaniei, de exemplu, chiar și în uh, comunitatea noastră autonomă, nivelul de dependență externă e de peste 50%, iar la nivel european e de uh, 70%. În Asturias fiind de 80% chiar. Sectorul transporturilor este principalul consumator de energie, depășește de foarte multe ori 30% din consumul de energie, cu anumite excepții, cum ar fi Asturias, unde 70% e pentru uh, sectorul industrial. Uh, o altă problemă este un nivel uh, insuficient de interconectare între infrastructurile energetice și acest lucru este și mai grav în cazul unor țări cum ar fi Spania, care e considerată o insulă energetică, deci nivelul de interconexiune pe care îl avem este sub 3%, deci din uh, cererea anuală de energie. Pe de altă parte, există și diferențe însemnate în ceea ce privește alcătuirea mixului energetic în țări și uneori diferențe la nivel regional. În 2008, în UE, 28% din energia generată era din cărbune, în timp ce în Spania era de 16%, iar în Asturias 73%. Și deci există aceste diferențe clare. Principiile de bază din politica comunitară sunt uh, niște principii de durabilitate tehnice, garantarea aprovizionării, durabilitate economică, competitivitate și durabilitate de mediu. Pentru cărbune, pe viitor, uh, dacă vrem o dinamică activă, aceste trei principii trebuie respectate. De asemenea, am văzut de asemenea că a crescut și ponderea energiilor regenerabile, energii care însă nu sunt programabile și nici gestionabile, deoarece e nevoie de adoptarea de două măsuri în sistemul energetic, cum ar fi punerea la dispoziție de noi uh, structuri de interconectare a rețelelor, pentru a putea gestiona mai mult sistemele și, de asemenea, e nevoie de tehnologii de sprijin în sistemele ener- energetice. De asemenea, e nevoie de cercetare, de inovare iar diferitele activități din sistemul energetic, generarea, transportul, distribuția și comercializarea, și toate acestea trebuie să se îmbunătățească și, de asemenea, eficiența noastră energetică trebuie să crească. Iată, deci, pe scurt, o prezentare a situației actuale a mixului energetic, prezent și din ultimii ani. Ca urmare a acestui fapt și a, ca urmare a directivelor strategice stabilite în Uniunea Europeană, toate politicile energetice la diferitele niveluri de guvernare au adoptat două linii comune de acțiune. Promovarea și stimularea energiilor regenerabile și stabilirea de planuri pentru economisirea de energie. De asemenea, s-au adoptat măsuri pentru a dezvolta structuri interconectate și așa cum recunoaște și Comisia, există și acel fond de 1,7 miliarde de euro din primul trimestru din 2009 pentru uh, planul de redresare economică. Principiul general de durabilitate de mediu ne-a dus la niște comportamente care, din punct de vedere energetic, ne determină să folosim mai puțin combustibili fosili, ne determină să eliminăm poluarea și să uh, Uh, elaborăm proiecte importante pentru captarea și stocarea dioxidului de carbon. Uniunea Europeană, în unele documente de bază pe care le voi menționa în mod explicit, stabilește un lucru și anume, cărbunele este un element esențial pentru siguranța aprovizionării cu energie la nivel european și două din liniile de acțiune sunt generarea curată de cărbu- cu cărbune și uh, sprijinul pentru rezervele strategice. Aceste documente la care mă refer sunt Cartea Verde uh, Europeană către o strategie europeană pentru siguranța aprovizionării cu energie și o comunicare a Comisiei, cea de-a doua revizuire privind uh, strategia energetică, plus o directivă a Comisiei din 2009 și o altă comunicare a Comisiei, generarea de, ener- de energie durabilă din combustibilii fosili uh, către zero emisii uh, din cărbune după 2020. De asemenea, un alt uh, document important, regulamentul Consiliului din 2002. Deci aceste documente recunosc cât de important este cărbunele ca element important de furnizare care ne asigură această siguranță a furnizării. Conform directivelor stabilite la nivel european, s-au adoptat o serie de măsuri, cum ar fi, de exemplu, o ajustare, o modificare drastică a sectorului minier, um, transformarea acestui sector pentru a asigura accesul la rezerve, de asemenea, S-au uh, corectat anumite efecte de mediu în centralele termice, s-au îmbunătățit uh, instalațiile, randamentul a crescut, de asemenea s-au uh, dezvoltat uzine de uh, eliminarea sulfului sau a nitraților. Și, bineînțeles, proiecte de captare și stocare a dioxidului de carbon. Aș vrea să subliniez aici să vă prezint trei proiecte din Spania care folosesc uh, uh, tehnologii alternative. Există un proiect în Puerto Iana care folosește o tehnologie de combustie cu ciclu integrat, combustibilul fiind cărbunele. Cox și un alt proiect din Leon și mai avem de asemenea un proiect de post-combustie cu calcinare în regiunea mea, Asturias. Toate aceste proiecte ne fac să avem oarecare speranțe în legătură cu viitorul acestui sector. Sunt uh, proiecte care ne fac să credem că după 2020 ar putea fi uh, desfășurate la, uh, și la nivel uh, mai extins. În ceea ce privește acum rolul cărbunelui și implicațiile sale în mixul energetic, atât cărbunele local cât și cel important este diferit de la o țară sau de la o regiune la alta. Există țări în care nu se mai produce deloc cărbune, există țări cu o producție ridicată de cărbune, unde cărbunele are o mare pondere din mixul energetic și alte țări, cum ar fi Spania, unde atât producția cât și ponderea cărbunelui în mixul energetic sunt moderate, între 10 și 40%. Uniunea Europeană, prin directivele sale, a recunoscut valoarea cărbunelui autohton ca resursă proprie uh, de bază pentru siguranța aprovizionării. E vorba aici de conceptul de rezerve strategice care s-a aplicat uh, în cazul Spaniei. Deci e o resursă stabilă, o nișă care ne permite să garantăm accesul la rezerve în uh, cazul în care furnizările vor scade. Și conform acestei uh, filosofii am uh, acționat respectând principiile legislative UE. Cărbunele va juca un rol important în ceea ce privește independența energetică, va garanta aprovizionarea, e vorba de servicii de adaptare a sistemului electric și, de asemenea, uh, un rol ca tehnologie de sprijin în sistemul energetic spaniol s-a văzut foarte clar acest lucru. Am mizat, s-a mizat acolo foarte mult pe energiile regenerabile și se spune că în 2020, se dorește ca în 2020 40% din energie să provină din surse regenerabile, iar cărbunele să fie o tehnologie de sprijin, un serviciu pentru adaptarea sistemului. Asta prin cărbune autohton pentru a asigura aprovizionarea. Ceea ce privește viitorul mix energetic și rolul cărbunelui, e clar, trebuie crescută eficiența energetică a cărbunelui, se lucrează la acest lucru. De asemenea, la nivel de mediu, trebuie îmbunătățită situația. Știți cum s-au îmbunătățit uh, centralele termice și au îmbunătățit instalațiile pentru a reduce emisiile poluante. De asemenea, se desfășoară, se dezvoltă proiecte de captare și stocare a dioxidului de carbon. Ajung acum la rolul cărbunelui autohton ca element de sprijin în cadrul mixului energetic viitor. Trebuie să vă spun că de-a lungul anilor în acest domeniu s-au făcut foarte multe transformări în sectorul cărbunelui. În Spania, între 98 și 2005, producția de cărbune a, crezut, a scăzut cu 40%, ajutoarele de asemenea cu 40%, locurile de muncă au scăzut uh, drastic în acest domeniu și s-a ajuns la planul național privind rezervele strategice de cărbune, care va intra în vigoare după 2012. Deci s-au menținut niște cantități pentru a menține uh, valoarea strategică S-au adoptat de asemenea măsuri uh, suplimentare pentru a înlesni uh, dezvoltarea durabilă a regiunilor miniere afectate. Trebuie de asemenea să ne gândim și la un alt concept vehiculat pentru a dezvolta, a elabora un nou uh, regulament privind cărbunele. E vorba de mineritul competitiv și aici ne gândim la prețurile internaționale la cărbune. În perioada 2006-2008 am văzut că, deși au existat oscilații mai reduse decât la gaz și la țiței, deci și în cazul cărbunelui există oscilații puternice. Și cărbunele internațional a avut un, un cost peste costul de producție european. Deci aici ne gândim și la conceptele de costuri uh, incluse, costurile salariale, costul de producție. Aș vrea acum să mă refer la câteva argumente socioeconomice și teritoriale care ne ajută să înțelegem de ce apărăm rolul cărbunelui în mixul energetic. E vorba de menținerea cărbunelui autohton ca rezervă strategică. Din punct de vedere tehnic, Uniunea Europeană și întreprinderile sale au un rol uh, pionier și un rol de vârf la nivel uh, internațional în ceea ce privește extracția și prelucrarea cărbunelui și să nu uităm că există instalații care configurează aceste rezerve. Să nu uităm de asemenea că instalațiile noastre sunt adaptate la un procent, la un anumit procent de cărbune autohton. În Spania e vorba de un mix uh, de cărbune 40% local, 60% importat. Deci vorbeam de independența energetică, de siguranța furnizării și tehnologie de sprijin pentru energiile regenerabile. Un alt argument. Ajutoarele de stat pentru cărbune sunt inferioare veniturilor pe care statul uh, le are de pe urma cărbunelui, de pe urma impozitelor, a taxelor și așa mai departe. De asemenea, să nu uităm și fiscalitatea indirectă și Uh, argumentele de mediu. V-am spus în ultima vreme ce îmbunătățiri s-au făcut în această privință. E clar că e nevoie de timp pentru a dezvolta tehnologia de captare și stocare a carbonului. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, considerentele de natură socială, socioeconomică. Să nu uităm cât de mult au fost uh, afectate regiunile uh, miniere în Spania. Bineînțeles, au uh, introdus măsuri complementare pentru formarea persoanelor, pentru transformarea regiunilor, pentru transformarea lor treptată. Ca să închei, aș avea patru comentarii. Cărbunele va trebui să aibă o, un rol uh, cu o dimensiune nouă să ne bazăm pe principiul de independență energetică, de siguranța aprovizionării și pe conceptul de tehnologie de sprijin pentru energiile regenerabile. Avem nevoie de un regulament care să um, conțină și posibilitatea ajutoarelor și să țină cont și de dezvoltarea tehnologiei de captare și stocare. De asemenea, să nu uităm implicațiile teritoriale pe care le poate avea această politică în domeniul carbonului, cărbunelui, mă scuzați. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Nigel Yaxley, președinte la Euracol. Well, thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnilor și domnilor, sper să apară pe ecran și slide-urile pe care le-am pregătit ca să puteți avea o ilustrare a remarcilor pe care le-am de făcut. Văd că nu suntem ajutați de tehnologie. Sper totuși să reușim să facem să apară aceste imagini. Mr. Chairman, would you like to perhaps take some questions while things are sorted out here, or shall I? Shall I... Domnule președinte, așteptăm să se rezolve această problemă sau încep înainte de a putea avea acces la aceste slider. Sorry about this, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, îmi pare rău de această întârziere, pentru că Poate pot să vă fac o prezentare fără tehnologie și poate după aceea vom ajunge și la o situație de în care să ne lisească electricitatea, lucru care s-ar putea întâmpla dacă n-am avea cărbune. Înainte de a apărea aceste slide-uri, vreau să vă spun că vorbesc în numele Eurocol, este Asociația Europeană pentru Lignit și Cărbune. Sunt membru al Eurocol din partea asociațiilor comerciale a importatorilor de cărbune din Marea Britanie, însă înainte de aceasta, o bună parte a carierei mele lucram în uh, industria mineritului din Marea Britanie. Se pare că în sfârșit avem acces la aceste imagini. Eu am acces, dar dumneavoastră nu. Deci, cred că cel mai bine ar fi să continuăm și să încerc să fac o descriere cu cuvintele. Pentru că slide-urile câteodată te ajută să, să menții interesul uh, celor care ascultă, dar nu avem parte de așa ceva astăzi. Ce vroiam să fac astăzi, doamnelor și domnilor. Vreau să ne punem trei întrebări retorice. Prima dintre ele spunea sau afirma, oare cărbunele este un combustibil al viitorului? Și aceasta se centra pe contextul mondial și utilizarea din ce în ce mai mare a cărbunelui, care va continua în lumea întreagă, indiferent ce se întâmplă în Europa. O a doua întrebare este foarte importantă și anume dacă cărbunele poate fi curat. Dacă răspunsul ar fi nu, atunci cred că am avea o problemă mult mai serioasă. A treia întrebare este dacă Europa are nevoie de cărbune. Și această a treia întrebare are un corolar, și anume dacă Europa va participa sau nu în oportunitățile de viitor pe care le prezintă cărbunele. Doamnelor și domnilor, dacă puteți vedea următoarea imagine pe care o am aici, este de fapt o imagine a unei mări de cărbune, este foarte neagră, este o imagine neagră pe care o aveți în fața ochilor și e vorba de 20 de metri practic de înălțime și deasupra celor 20 de metri de cărbune se află cerul albastru. Această uh, mină de cărbune se află în Statele Unite. Poate că vă e greu să vă imaginați așa ceva dacă uh, cunoașteți doar contextul european al minelor subterane. Însă, în Statele Unite există așa ceva, este una dintre zonele cele mai profunde de, de cărbune și unde avem zona cea mai profundă în Europa este de 5 metri, aici în Statele Unite avem 20 de metri înălțime. De ce vreau să vă arăt această imagine? Pentru a vă spune că în lumea întreagă rezervele de cărbune sunt abundante. Există 997 de miliarde de tone de cărbune care ar fi de ajuns pentru 144 de ani. Asta dacă vorbim despre rezerve de cărbune, deci cărbune care a fost dovedit că există și poate fi recuperat din punct de vedere economic. Însă, în afară de acestea, există multe alte resurse, alte miliarde de tone. Deci nu vom rămâne fără cărbune în curând. Și multe dintre țările care au cărbune îl vor utiliza în continuare, pentru că acest uh, cărbune este utilizat și comercializat în lumea întreagă un lucru care a fost deja menționat de cei care au vorbit înaintea mea. Multe țări, Australia, Mozambic, China, Africa de Sud, Columbia și multe alte țări îl utilizează și de asemenea în Uniunea Europeană. Iată că au apărut și imaginile. Să vedem dacă uh, aceste diapozitive se potrivesc cu mesajul pe care vreau să-l transmit puteți vedea în această imagine și uh, un automobil care pare a fi foarte mic în partea de jos a imaginii. Îmi pare rău, s-a stricat din nou, ați avut ocazia să-l vedeți doar o secundă. Ce vroiam să vă spun? Că acest cărbune va fi folos folosit. Multe țări în curs de dezvoltare îl folosesc la ora actuală și se vizuie pe, pe el pentru a-și dezvolta economia. Iată, a apărut din nou. Mulțumesc! Trecem mai departe. Se spunea aici, domnul Picax vorbea de cantitățile și proporțiile de cărbune din lumea întreagă, deci nu voi insista asupra acestui lucru. Aici uh, se poate vedea în aceste grafice care este procentul de cărbune utilizat pentru a genera electricitate în lumea întreagă, aceasta este imaginea mare și după aceea în Europa, care este situația. Și oricum probabil că este prea mic ca să vă dați seama de această imagine. În general, uh, 27% din consumul casnic este reprezentat de cărbune, dar la nivel global acest nivel este de 41% în lumea întreagă. În Europa proporția este mai mică, este vorba de 28%. Motivul pentru care acest procent este mai mic este că există o parte importantă de energie nucleară în Europa, mult mai mare decât oriunde altundeva în lume. Și s-a spus mai devreme de asemenea de către domnul Picas că această proporție este foarte variată în funcție de uh, țara respectivă din Uniunea Europeană. Trecem mai departe cărbunele în China. Cred că prezentarea referitoare la cărbune n-ar fi întreagă dacă n-am vorbit și despre ce se întâmplă în China. Puteți vedea aici linia roșie care ne indică cât de mult a crescut consumul de cărbune în China în ultimul timp, în special după anul 2001, când China s-a alăturat uh, OMC-ului. Cu toții știm acest lucru, dar cred că trebuie subliniat uh, de fiecare dată faptul că China reprezintă aproape 54% din uh, consumul și furnizarea de cărbune la nivel global. Aceste schimbări cred că n-au fost evaluate îndeajuns și cu toții totuși beneficiem de pe urma produselor exportate de China. 40 de milioane de iPhone-uri în ultimul an și o bună parte a producției acestor iPhone-uri ajung până la urmă la aceste mine de cărbune din China. Un alt element important. N-ar trebui să dați crezare tuturor știrilor pe care le citiți în ziare în legătură cu mineritul din China. Iată aici o imagine a unui centru de minerit care produce 50 de milioane de tone pe an, probabil a, mult mai mult decât uh, orice altă mină din Europa. Și în mine de acest fel pe care le vedeți aici, producția de, de cărbune crește foarte mult și standardele de securitate și de siguranță se potrivesc cu cele din Uniunea Europeană. Trecem mai departe la Uniunea Europeană. Principalele avantaje ale cărbunelui în UE. Și n-am să mă uh, întind prea mult asupra acestor aspecte. Cărbunele este principala resursă energetică autohtonă din Uniunea Europeană. Cărbunele este cea mai importantă, reprezintă aproape 80% din rezervele de combustibil fosil. Huila și lignitul sunt disponibile în majoritatea statelor membre, aș putea spune majoritatea, dar hai să spunem în multe state membre. Această prezență a cărbunelui în mixul energetic ne evită probleme cu securitatea aprovizionării cu combustibil și riscurile de prețuri. Și mineritul reprezintă o valoare deosebită, în special în regiunile dezavantajate. Se creează locuri de muncă pentru aproximativ 280.000 de persoane. Nu vreau aici uh, să dau la o parte alte tipuri de combustibil însă fiecare are avantaje și dezavantaje. Am vorbit aici despre avantajele cărbunelui. Principalul dezavantaj este faptul că există multe emisii, însă și celelalte surse de combustibil prezintă astfel de dezavantaje. Foarte pe scurt, uh, un exemplu din Bulgaria și putut alege exemple din alte state membre, pentru că cazurile ar fi fost asemănătoare. E vorba de un caz ales în, uh, într-o țară în plină dezvoltare. Este aici uh, un complex de exploatare a lignitului la suprafață. 43% din uh, electricitatea din Bulgaria este produsă aici. Aici a început exploatarea în urmă cu 50 de ani și se vorbește acum de ce se va întâmpla până în anul 2070, deci încă 60 de ani de exploatare. Iar companiile de electricitate se gândesc la construirea unei noi centrale electrice care să îndeplinească cerințele de emisii care au fost stabilite în directivele europene. Câteva cuvinte în legătură cu întrebarea dacă cărbunele poate fi curat sau nu. Putem avea o întreagă audiere în legătură cu capturarea și stocarea cărbunelui și această problematică. S-a vorbit aici deja de acest lucru, am prezentat aici o, o fotografie a, a unor centrale electrice care se află una lângă alta în Danemarca. E important să spunem că centralele electrice mai noi, mai eficiente, generează mai puține emisii de dioxid de carbon, un lucru pe care ar trebui să-l încurajăm pentru a înlocui vechile centrale ineficiente cu unele noi. Puteți vedea că există aici o linie trasată care arată practic Uh, evoluția la nivelul mondial, nivelul este destul de ridicat, după aceea vine nivelul Uniunii Europene, nivelul cel mai ridicat tehnologic și lucrurile ar putea fi și mai bune dacă am ajunge la captarea și stocarea de carbon. Centralele electrice cele mai curate, unele dintre ele se află în Europa și jumătate din centralele existente în Danemarca sunt astfel de centrale eficiente. Cea care o vedeți aici în imagine este probabil una dintre cele mai eficiente, 47% de eficiență energetică. Japonia este o altă țară care are astfel de centrale electrice foarte eficiente și curate. Nu avem timp să vorbim îndeajuns aici despre captarea și stocarea cărbunelui, însă e clar că la momentul potrivit va trebui să se utilizeze aceste puțuri de carbon și Uniunea Europeană a și-a asumat rolul de lider în acest sens și industria mineritului de asemenea participă și ONG-urile. Aceasta implică o modernizare completă a centralelor existente. Și ultima imagine, revenim la întrebări cărbunele este un combustibil pentru viitor? Răspunsul este da, pentru că cărbunele este sursa de energie primară care crește cel mai rapid în lume și numărul 1 în ceea ce privește generarea de electricitate. Poate fi cărbunele curat, da, cărbunele este sigur, de încredere, la un preț rezonabil, devine din ce în ce mai durabil și putem ajunge la emisii scăzute de dioxid de carbon cu sistemul CCS. Europa are nevoie de cărbune, da, pentru că aceasta oferă diversitate energetică și resursele autohtone ne limitează uh, dependența de alte surse. Avem nevoie de obținerea uh, atingerea obiectivelor pe care le-am stabilit pentru emisii de carbon și pentru aceasta e nevoie de o modernizare a industriei. Și pot să spun cu plăcere că guvernul nostru în Regatul Unit a anunțat că schemele referitoare la gaze vor face parte din programele de cărbune. Și cărbunele este în continuare o parte importantă a mixului energetic și Europa trebuie să profite de rezervele sale de cărbune și de lignit, așa cum v-am arătat în exemple dinainte. Vă mulțumesc pentru atenție. Ich bedanke mich und darf als Mulțumesc. Permiteți-mi să dau acum cuvântul ultimului nostru invitat. Da, suntem puțin sub presiunea timpului domnului Johnson din, cartea, din partea WWF Internațional. So, um, Chairman, honorable members, thank you very much. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mă oferiți de a mă afla aici cu dumneavoastră. Nu știu dacă puteți vedea, am adăugat aici un semn de întrebare la sfârșitul titlului acestei audieri, pe primul diapozitiv, rolul cărbunelui în viitorul mix energetic. Aceasta este întrebarea. În principiu nu suntem împotriva cărbunelui sau altor combustibili fosili, însă viitorul cărbunelui pe termen lung, dacă există un astfel de viitor, va depinde de cât de rapid și cât de bine vom face față contaminării provocate de utilizarea cărbunelui. Nu trebuie să lăsăm deoparte importanța economică sau socială a cărbunelui, atât în în ziua de astăzi cât și în trecut, în special în Europa și în alte regiuni ale lumii. Dar viitorul său va fi determinat de această necesitate de a proteja sistemul uh, global de mediu de posibile daune. Este o audiere despre cărbune, nu despre climă Dar, uh, într-adevăr, clima este importantă în acest uh, sens și de aici voi trece la chestiunea cărbunelui. Pot să vă dau multe exemple aici în legătură cu schimbarea climatică. Cu toții ne aflăm astăzi în fața acestei provocări a schimbării climatice și îmi place să caracterizez acest lucru referindu-mă la spusele domnului Barroso la conferința Business Europe în urmă cu aproximativ un an. Puteți vedea această afirmație în care se spunea că schimbarea climatică este chestiunea definitorie a generației noastre. Este provocarea cea mai importantă la nivel existențial. Și vreau să repet acest lucru. Este provocarea existențială cea mai importantă. Iată deci cu ce ne confruntăm, nu doar din punctul de vedere al viitorului sectorului energetic în, următorul, în următoarea jumătate de secol și probabil și pentru întreaga economie și pentru societatea noastră. Dacă nu reușim să găsim o soluție pentru schimbarea climatică, atunci a, catastrofa potențială care ne poate aștepta crește din ce în ce mai mult. E adevărat că uh, chestiunea climatică nu este atât de la modă astăzi cum era în urmă cu un an. Știm cu toții de ce s-a întâmplat acest lucru, pentru că există un proces uh, politic internațional care acum a, a rămas un pic în urmă, dar este important să ținem cont de ceea ce afirmă oamenii de știință cu tendințele din atmosferă, pentru că aceste afirmații științifice nu s-au schimbat, chiar dacă asta se vorbește mai puțin despre ele. Foarte pe scurt, care sunt condițiile generale necesare pentru utilizarea viitoare a cărbunelui? O limitare a încălzirii globale la 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial, Ce înseamnă aceasta din punctul de vedere al emisiilor? Aceasta înseamnă că până pe la jumătatea secolului, pentru a evita o schimbare climatică periculoasă, în jur de un trilion de tone de dioxid de carbon pot fi uh, emise. Deci, dacă vorbim de obiective de emisii în Uniunea Europeană, trebuie să fim atenți și la problema concentrației de emisii. Și în ceea ce privește obiectivele pe care le-am stabilit noi și alte țări sau alte regiuni, trebuie să vedem cum acestea se potrivesc unele cu altele și cum le putem adapta. Avem un angajament pe termen lung aici în Europa. La Consiliul din octombrie s-au făcut pregătirile pentru Um, întâlnirile viitoare se vorbește de 80-90% de reducere a emisiilor într-un cadru global, în cazul în care economii similare cu ale noastre vor lua măsuri asemănătoare. Anul trecut, președintele Barroso și-a luat un angajament în uh, orientările pe care le-a făcut atunci când a fost numit pentru cel de-al doilea mandat și Parlamentul uh, l-a susținut în acestea. Dânsul spunea că Comisia Barroso II va lua măsurile necesare pentru a reduce consumul de carbon în industrie și în transport. Deci o decarbonizare, să spunem, acestor industrii. Comisia lucrează acum la foaia de drum energetică pe anul 2050 și transporturile și industria în general sunt afectate. Aceasta va fi prezentată la începutul anului viitor și probabil va fi elaborată pe parcursul următorului an. Nu știu dacă este vorba aici doar de retorică la nivel politic aici în ceea ce privește politicile care sunt elaborate. Nu foarte departe de aici, de fapt în hotelul care se află chiar în fața Parlamentului, în primăvară, Philip Lowe, directorul general ANR, afirma, printre altele, că decarbonizare este importantă și că captarea și stocarea cărbunelui este necesară pentru ca cărbunele să supraviețuiască. Deci, iată două elemente de care trebuie să ținem cont. Procesul de decarbonizare și procesul de captare și de stocare a cărbunelui. Și de fapt la asta mă refer și în ultimul slide pe care îl prezint aici despre procesul de decarbonizare și ce se va întâmpla până în 2020-2030 și când vom ajunge până la urmă la procesul total de decarbonizare și dacă cărbunele va supraviețui acestui proces sau nu. Strategia energetică 2020, care a fost uh, adoptată, cred, în această dupămasă de comisie și va fi prezentată mâine, nu menționează în mod explicit cărbunele în niciunul din textele sale. Deci, așa cum spuneam la începutul prezentării mele, noi nu uh, neglijăm importanța economică, socială și așa mai departe a cărbunelui, însă atunci când Comisia își stabilește strategia, mi se pare ciudat că cărbunele să nu fie prezentate deloc. În legătură cu cărbunele, condiții specifice, după cum vă spuneam, nu suntem în principiu împotriva utilizării combustibililor fosili sau a cărbunelui. Suntem îngrijorați în legătură cu lipsa unui uh, nivel de egalitate pentru toți actorii implicați. Se vorbea azi dimineață de un termen care să fie impus la Comisia Europeană pentru eliminarea subvențiilor naționale de asemenea aplicarea principiului poluatorul plătește, Aceste subvenții trebuie să se termine. Ele au fost aplicate, de exemplu, în Republica Cehă și în Polonia și uh, Consiliul de Ministri, Comisia au subliniat acest lucru. Sunt de acord cu dumneavoastră, s-a făcut un comentariu din sală sunt absolut de acord cu ce ați spus, dar uh, instituțiile vor pune un termen pentru a se termina, a se pune capăt acestor subvenții naționale. Trebuie să ne gândim și la alte modalități pentru a controla impactul asupra mediului pe care îl are cărbunele. Există și sistemul comerțului cu emisii, directiva care a fost revizuită în urmă cu 2 ani, și acesta este un instrument politic care a fost prea slab, cel puțin așa cum este la ora actuală, pentru a putea control, controla emisiile uh, care provin din car cărbune și din alți combustibili fosili și pentru a putea controla schimbarea climatică. Aceasta nu înseamnă că schema de comerț cu emisii nu este bună, însă ar trebui să fie revizuită pentru a fi mai eficientă. În urmă cu câțiva ani, Vorbeam deja despre acest lucru. De asemenea, trebuie să se stabilească un plafon pentru aceste emisii și ar fi bine pentru întreaga industrie să se recunoască că acest sistem, această schemă de comerț cu emisii este un instrument care nu are un obiectiv clar. legile pe care le avem pot fi modificate și ideea este să se reducă plafonul în fiecare an pentru a ajunge la un nivel zero abia în anii 2070. Iar situația a, în ceea ce privește schimbarea climatică ne indică că ar trebui să ajungem la un nivel zero înainte de anul 2050. De asemenea, problema uh, compensării emisiilor și așteptăm propuneri în acest sens uh, în curând din partea Comisiei, care să fie de calitate și uh, să se țină cont și de gazele industriale, în special din China, de asemenea din India, unde operațiunile industriale schimbă uh, patenurile de producție și trebuie să vedem cum acestea afectează producția din Europa. O problemă care trebuie să fie rezolvată foarte rapid și pentru care așteptăm propunerile comisiei care trebuie susținute de statele membre. În sfârșit, un ultim element aici. captarea și stocarea cărbunelui sunt acceptate, însă cadrul legislativ în care se referă la această directivă asupra uh, stocării geologice este una foarte bună din punctul nostru de vedere. Face o legătură bună de asemenea cu alte legislații referitoare la mediu și uh, această stocare și captarea carbonelui este acceptabilă pentru noi. Iată, revenim la problema subvențiilor, pentru că aceasta este o chestiune de actualitate. Se pare că aceasta se va rezolva mai degrabă la nivelul summitului din decembrie și nu în cadrul Consiliului de Concurență. Și poate că toți membrii Parlamentului ar putea susține propunerile Comisiei fără schimbări prea mari. Se pusese un termen pentru anul 2014 și nu am dori să prelungim și mai mult acest termen în special acea dată propusă de 2018 care a venit din partea Comisiei Econ, chiar o propunere făcută astăzi ar trebui respinsă. Și mai interesant, și îmi dau seama că mai am doar câteva minute la dispoziție, dacă punem capăt subvențiilor, n-ar trebui să permitem să apară noi subvenții care să fie introduse în mod indirect. Și totuși aceasta este situația așa cum a fost propusă ea în Spania în ziua de astăzi. Iată cei doi domni pe care îi vedeți aici uh, în uh, imagine, domnul Barroso și domnul Almunia, care au propus o astfel de propunere din partea Comisiei în septembrie pentru a avea un sistem de subvenții naționale pentru sistemul de electricitate în Spania. Însă, de când decizia a fost luată în septembrie, între timp, uh, Curtea de Justiție de la Luxemburg a anulat această decizie. Și deci a pus sub semnul întrebării legalitatea propunerii venite din partea Spaniei. Iată ultimul slide pe care vreau să-l prezint. Dacă putem face față provocărilor pe care le-am prezentat aici, reforma ITS, subvențiile naționale, eliminarea subvențiilor naționale care ar putea interveni pe ușa din spate, dacă am permite ca ONG-urile de mediu, de exemplu, să fie mai proactive, dacă am avea un cadru pentru viitorul cărbunelui, În felul acesta am ține cont de uh, imperativul deosebit pe care îl reprezintă schimbarea climatică. Și în ceea ce privește tehnologiile utilizate, suntem mai degrabă pragmatici decât dogmatici. Și poate că sistemul de comerț cu emisii nu a funcționat pentru a putea dezvolta îndeajuns de repede tehnologia CCS Poate că pe viitor, dacă se revine la directivele actuale și acestea sunt uh, revizuite, ar trebui să ne gândim la o legislație obligatorie, așa cum avem, de exemplu, pentru uh, contaminarea cu nitrogen, astfel încât să se respecte cerințele de mediu și să se aplice aceleași reguli pentru toți poluatorii. Și dacă o companie dorește să utilizeze tehnologie de tip Uh, captare și stocare a carbonului, aceasta să fie stimulată pentru a o face. Și un ultim punct, care poate este prea complex. Atâta timp cât uh, schema de comerț cu emisie rămâne imatură și atâta timp cât nu avem un răspuns uh, global în ceea ce privește reglementarea referitoare la schimbarea climatică, posibilitatea ca statele membre individuale să își utilizeze competențele din directiva pentru electricitate, capitolul 3 din directiva pentru electricitate, pe care probabil că o cunoașteți pentru că s-a dezbătut aici la comisia noastră, deci multe state membre au aceste competențe și această competență națională trebuie utilizată cu înțelepciune pentru a evita construirea de noi uh, centrale mari consumatoare de energie. Deci, atâta timp cât acest lucru nu se va întâmpla pe viitor, ne vom afla într-o situație și mai problematică. Mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și eu. Astfel au reușit să ia cuvântul toți oaspeții noștri. Acum dorim să vă adresăm uh, câteva întrebări, apoi va interveni și comisia. Am aproape 10 înscrieri la cuvânt, de aceea vă voi acorda doar câte două minute. Mai mult, de mai mult nu e loc. Doamna Cavalio are cuvântul prima. I would like to thank all the... Eu aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor Majoritatea au vorbit pe larg despre eficiență și emisii, însă probabil că ați plecat de la premisa soluționării calității aerului. Știu că s-au făcut multe cercetări, însă majoritatea acestor tehnologii de care vorbiți sunt foarte scumpe și multe țări încă nu folosesc tehnologiile existente în momentul de față. E adevărat că s-au făcut pași importanți în ceea ce privește procesul de ardere, însă în ceea ce privește particulele și metalele grele, încă există probleme majore. Vă întreb care este soluția pentru acestea, pentru că ele sunt foarte nocive pentru sănătatea umană și sănătatea în general. În al doilea rând, procesul de supraveghere are loc de ceva vreme în uh, calitatea mea anterioară de cercetător am participat la astfel de procese. Ce putem face pentru ca procesul să se accelereze? E vorba de rezistența materialelor și temperaturile la care pot rezista? Și o ultimă întrebare ceea ce privește disponibilitatea carbonului, cărbunelui. Săptămâna trecută, Africa de Sud a emis un raport în care se spune că resursele pe care le preconizează sunt mult mai scăzute decât cele luate în calcul anterior. Este doar o chestiune doar care ține de Africa de Sud sau se poate extinde la nivel global? <clears throat> Apoi, în ceea ce privește gazele industriale, ieri am adresat uh, reprezentanților Comisiei o întrebare în acest sens, nu doar în ceea ce privește revizuirea SDM, dar uh, în ceea ce privește o posibilă soluție pentru gazele industriale care rezultă din procesele tehnologice în China. pentru ca să nu trebuiască să acceptăm toate aceste permise, pentru că ar fi vorba doar de un fel de transfer de bani dinspre Europa spre China. Mulțumesc, are cuvântul doamna, domnul Gerec. Mulțumesc, eu voi fi foarte la obiect. Nu sunt de acord cu opinia domnului Dunstan Johnson în ceea ce privește CSC. Raportul trebuie modificat pentru că nu este unul bun. Pentru că blochează construcția unor centrale electrice mai eficiente, care să depășească pragul de eficiență de 50%, să ajungă până la 57%. și pentru alți combustibili fosili ar putea fi utilizată această tehnologie. În acest sens, următoarea întrebare. Nu ar trebui introdusă o reglementare astfel încât construcția de centrale electrice pe cărbune să trebuie să se depășească eficiență de 50%. Acum, în ceea ce privește problemele nerezolvate a stocării și capturării carbonului. Doamna Madurel intervine acum. Eh, perdon, președinte. Mă scuzați, domnule președinte, nu am auzit când mi-ați spus numele. Vă mulțumesc. În primul rând, aș vrea să mulțumesc și eu eh, invitațiilor noștri, să le mulțumesc invitațiilor eh, pentru prezentările făcute. Uh, E o dezbatere importantă atât în cadrul comisiei cât și în cadrul grupului meu politic. După cum știu colegii, eu sunt printre cei care cer ca închiderea minelor necompetitive să fie amânată. Asta deoarece știu care sunt urmările socioeconomice dacă s-ar închide imediat aceste mine în anumite regiuni. Există zone în care mineritul de cărbune reprezintă o sursă importantă de slujbe Înțeleg în același timp și motivele legate de mediul înconjurător, de competitivitate, pe care ni le-au prezentat colegii sau reprezentații comisiei. După părerea mea însă trebuie să ne gândim la șomajul care ar fi cauzat de o închidere imediată a minelor, deoarece aceste regiuni nu au uh, la dispoziție timpul necesar pentru a se reconverti. Aici e vorba de locurile de muncă care se pierd și în același timp ar trebui să ne gândim la o reconversie, la o retransformare a, a uh, extracției de cărbune și a utilizării acestuia. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că se fac eforturi concrete pentru această transformare. Unii au vorbit despre asta, alții au vorbit despre eforturi care ne dau uh, motive de speranță. Deci, aș vrea să ne spuneți pe ce se bazează aceste speranțe. Deci profit de prezența dumneavoastră aici, uh, stimați experți. În ultimele zile am vorbit foarte mult despre competitivitatea minelor și am avut multe divergențe de opinie colegii din Polonia, domnul Polo din Spania a făcut acea comparație cu prețul la petrol, cu salariile, însă aș vrea să ne faceți, să ne dați o definiție a minelor competitive. Și acum să închei, ca să închei și să mă refer la cercetare. Deci comisia noastră se ocupă și de cercetare și grupul meu a sprijinit întotdeauna proiectele pe care le-ați menționat pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon deci întrebarea mea e următoarea. Credeți că ne putem aștepta la niște rezultate acceptabile în viitorul apropiat? Putem într-adevăr să vorbim despre cărbune ca element care nu ar fi pus în contradicție cu energiile uh, regenerabile. Asta e tot deocamdată. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Sosa Wagner. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i felicit pe cei patru experți care au fost foarte clari și care ne-au prezentat lucrurile foarte bine. Am două întrebări foarte scurte și bine formulate. Ne-ați putea da detalii în legătură cu situația cercetărilor în ceea ce privește captarea și stocarea carbonului și construcția de instalații, care este costul economic al acestei operațiuni? Asta e prima întrebare. Cea a doua întrebare se referă la diferențele calitative între diferitele tipuri de cărbune care există în Europa. Domnul Pola, care vine dintr-o regiune care mie, pe care, la care țin mult, Asturias, deci ar putea să-mi, expun, să-mi spună care sunt aceste diferențe, deci între calitatea cărbunului la nivel uh, comunitar, dar și în Spania. Domnul Turmes, vă mulțumesc. Am o întrebare pentru domnul Picaci. Vă mulțumesc în primul rând pentru că vă pasă de climă, deoarece nu tuturor din această industrie le pasă de acest lucru. Dacă suntem de acord cu toții că această tehnologie a captării și stocării cărbunelui va determina dacă există un viitor sau nu pentru cărbune, uh, ar trebui să răspundem la următorul lucru. În ultima prezentare a Comisiei s-a spus că nu există niciun model de afaceri în momentul de față care să ne permită să atingem obiectivele de reducere de 20% a emisiilor. S-a spus că e prea scump această tehnologie a captării și stocării carbonului. Deci aceasta nu poate practic să prindă aripi și să se dezvolte. În ceea ce privește industria cărbunelui. Deci dumneavoastră nu sunteți de acord să avem acel obiectiv de la să creștem de la 20 la 30% reducerea de emisii. De asemenea, vă opuneți și unor standarde slabe de mediu care ar interzice toate investițiile tradiționale și deci ar încuraja captarea carbonului, nu? Deci cum adică susținem această tehnologie de CSC? Doar dacă blocăm toate investițiile tradiționale? Deci ce se va face? Va crește atunci prețul? Deci industria dumneavoastră să opună unor ținte mai ambițioase în ceea ce privește emisiile. Deci eu nu înțeleg acest model de a face pentru CSC. Deci nu ne ajutați să ajungem la cele performanțe ridicate de mediu. Și acum pentru domnul Johnston, ca să fiu puțin dur. WWF. Dumneavoastră, practic, le-ați oferit uh, un colac de salvare celor din industrinelui a mineritului. Prin ce ați spus, emisiile de oxid de carbon de la termocentralele, de la minele existente, din centralele existente, se vor menține. Deci dumneavoastră înși v-ați spus că nu e o problemă uh, de a fi la sub 25 în 2050. Dacă Germania, de exemplu, își va reduce cu 95% emisiile până în 2050, între 50 și 60% din toate emisiile ar, s-ar produce între 2010 și 2020. Deci, practic, dumneavoastră ați oferit o posibilitate acestor centrale uh, convenționale de a-și continua activitatea și de a-și menține existența. Deci acum trebuie redus dioxidul de carbon, nu? De fapt, asta e problema, domnul Eller. Ich bin Ihnen zunächst mal sehr dankbar, dass Sie uns ein bisschen bewahren. Eu vă sunt recunoscător pentru faptul că ne-ați scutit de ceea ce aduce cu sine domnul Termes și anume această viziune etnocentristă asupra lumii care formulează teze pentru Europa și ignoră evoluțiile internaționale. Acum 14 zile, China a publicat un plan strategic în ceea ce privește participarea în exploatări miniere și în afara Chinei. Președintele rus, Medvedev, a spus acum trei luni că Rusia, în perspectivă, își va transfera producția de energie electrică uh, spre centrale electrice pe cărbune, devenind astfel importator. Așadar, noi, dacă într-adevăr vrem să atingem obiectivele climatice, dar asta într-un context internațional și nu doar pe spatele economiei europene, care astfel ar eșua, atunci Sigur că va trebui să abordăm mai serios problema centralelor electrice pe cărbune mai eficiente și tehnologiei de captare și stocare a carbonului. Apoi, ar fi interesant de, pentru noi de aflat care este prognoza dumneavoastră în ceea ce privește evoluția de preț la cărbune pe viitor. Asta în comparație și cu evoluția internațională și de ceea ce se întâmplă cu gazele naturale în Europa. Și în al doilea rând, și aici nu este total pe drumul greșit Claude Termes, cum anume apreciați evoluția prețului la cărbune, asta în combinație cu dezvoltarea tehnologiei de captare și stocare a carbonului. Comisia a făcut câteva precizări în comunicarea sa, însă multe întrebări au rămas fără răspuns. Și o ultimă întrebare. Cât de mare credeți că este probabilitatea ca în Europa, în statele membre, să se și pună în aplicare directivele în ceea ce privește captarea și stocarea carbonului, pentru că peisajul uh, e diferit în Europa și cum apreciați nivelul investițiilor. Mulțumesc, intervine președintele, avem ocazia să dăm un răspuns la aceste întrebări. Propun să începem cu domnul Johnston, care a fost uh, ultimul vorbitor și v-aș fi recunoscător dacă v-ați limita la câteva întrebări și veți încerca să fiți și cât mai succinți. Domnule Johnston. Doamnă Cavaliu. which it is regulated, this market. One is the global level. Mecanismul de dezvoltare curată poate fi aplicat în momentul de față la nivel european și există o anumită rezervă în această directivă care permite Comisiei să facă acest lucru, să ofere susținere statelor membre. Pe fond, sunt de acord. Uh, trebuie doar să trecem la treabă. Domnul Gerec nu mai e în sală, dar Aș dori totuși să dau un răspuns la întrebarea formulată. Aici nu sunt uh, de acord cu interpretarea directivei cu privire la stocarea geologică, unde a participat și Chris Davis. Poate că asistentul dânsului este prezent. Cred că aici ar trebui aprofundată puțin directiva, doamna Madurel. în Spania, în special în zonele afectate de declinul sectorului de exploatare a cărbunelui, înțeleg că rămân în continuare circa 4.000 de locuri de muncă, Spre deosebire, sectorul energiilor regenerabile a crescut rapid în Spania și beneficiază și de recunoaștere politică. Aici se creează circa 200 de mii de locuri de muncă. Sigur că sectoarele industriale precum energia nu rămâne schimbate, există în permanență schimbări și în momentul de față, cărbunele, așa cum vă spuneam, este în declin, însă Spania consemnează succese în zona regenerabilelor. În ceea ce privește tehnologia de captare și stocare a carbonului, cred că marea majoritate a situațiilor acceptăm această tehnologie. Însă este o distinție uh, față de afirmația de a sprijini această tehnologie, pentru că acesta ar, presup, acesta ar, ar presupune să avem o atitudine proactivă. Apoi, în ceea ce privește aspectele de reglementare, aici nu am intrat în detaliu pentru că nu am avut timp, însă găsiți detalii în prezentarea mea. Dumneavoastră ați fost raportori din umbră prima lectură a directivei cu privire la emisiile industriale. Aici, în versiunea finală, care a fost adoptată de Consiliu luni, din multe motive politice, documentul final nu mai este la fel de puternic precum ar fi putut fi. Însă este un instrument care poate fi folosit pentru controlul schimbărilor climatice și pentru eficientizarea producției de energie. Iar în ceea ce privește refacerea procesului european și mondial în ceea ce privește protejarea climei, Cred că aici ar trebui un nou uh, imbold și m-aș opri aici. Mulțumesc, domnule Pola Alonso, vă rog. Muchas gracias, presidente. Contestando... Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a răspunde la câteva dintre întrebări, uh, întrebări care unele dintre ele au fost uh, adresate direct. În ceea ce privește la acțiunile, în ceea ce privește contaminarea, centralele termice spaniole au făcut investiții în ultimii ani între 70 și 120 de milioane de euro pentru fiecare centrală pentru a putea a capta particolele centrale de sulfurare, de desnitrificare și așa mai departe. În ceea ce privește disponibilitatea cărbunelui la nivel internațional. Acesta este unul dintre argumentele pe care încercam să-l prezint, vorbind despre nivelul de independență energetică pe de o parte și pe de altă parte de faptul că Uniunea Europeană n-ar trebui să depindă de uh, fluctuația prețurilor pe piață. Și dacă vorbim de nevoia de uh, reconversie. Dacă ținem cont de directivele europene și ce s-a întâmplat în Spania, în 1990 și 2005 s-a trecut între acești ani în minerit de la 234 la 88 de companii, de la 12,6 milioane de tone la uh, 12, a scăzut număr foarte mare de locuri de muncă, 184.000 de locuri de muncă indirecte. E adevărat, sunt cifre foarte mari care explică foarte clar cât de uh, drastice au fost aceste măsuri de reajustare. În ceea ce privește mineritul competitiv, acesta nu este definit în mod explicit în uh, niciun regulament sau normă și criteriile care sunt utilizate sunt în primul rând prețul la nivel internațional. Între 2006 și 2008, prețul cărbunelui la nivel internațional a depășit prețul național, cel puțin cel din Spania, iar previziunile pe piața futures se vorbește că până în anul 2011 prețul la nivel internațional va crește din nou încă o dată pe deasupra prețului la nivel național. Și iată, deci, uh, acest concept de uh, minerit uh, competitiv, el este foarte variabil. În ceea ce privește energiile regenerabile, în Spania se vede foarte clar că cele două lucruri nu se exclud unul pe altul menținerea unei rezerve strategice de cărbune și uh, progrese în domeniul energiilor regenerabile și aceasta și cu o susținere tehnologică, pentru că se analizează cererea de electricitate uh, de vârf în sistemul uh, național. În uh, anul 2007 a existat uh, o, un astfel de vârf de cerere de electricitate care a fost acoperit cu 18% de cărbune și 30% de electricitate. Iar în ceea ce privește diferența de calitate între tipurile de cărbun uh, utilizate, iată, există o compoziție diferită în ceea ce privește sulful, nitrații și așa mai departe. Iar uh, centralele termice pe care le avem sunt făcute în funcție de parametrii acest, acestor, acestor, acestor produse utilizate. Au fost construite în funcție de ele. Referitor acum la viitorul proiectelor CCSC, și vorbesc în special aici de ce se întâmplă în regiunea mea, procesul de uh, post combustie prin calcinare și prin alte procese fizice a fost deja analizat la nivel de laborator. Acum există un proiect pilot în acest sens și în anul 2014 probabil vom avea o centrală de aproximativ 50 de MW și vom trece după aceea la 350 de MW. Există de asemenea un avantaj față de alte sisteme și anume posibilitatea de adaptare a acestui sistem pentru centrale care există deja. Statul spaniol a înființat 11 rezerve de stat pentru analiza unor posibile puțuri de dioxid de carbon. Și aș vrea să fac o precizare la comentariul făcut de domnul Johnston în legătură cu o adoptare recentă a unui decret în Spania Legalitatea acestui decret uh, n-a fost pusă sub semnul întrebării de serviciile juridice ale Uniunii Europene și ea îndeplinește ceea ce se spune în articolul 15.4 a Directivei 2009-72 a Consiliului. În acest sens, pot să vă spun că suntem împotriva documentului care prevede uh, Uh, închiderea tuturor minelor până în anul 2014. E adevărat că înțeleg principiul de competitivitate, dar aici se pune capăt unui principiu care a fost menținut în Uniunea Europeană în ultimii ani, și anume menținerea unei rezerve strategice. Deci nu putem elimina acest principiu în acest moment și această perioadă de uh, dispariție a mineritului autohton trebuie să se prelungească. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pică, ce are acum cuvântul. Pane Șornicianțe. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la întrebări în ordinea în care au fost puse doamna Carvalho și întrebarea privind particulele. E o chestiune foarte complicată din punct de vedere tehnic. Totuși, o nouă directivă privind emisiile industriale pe care ați adoptat-o și dumneavoastră va înăspri regulile privind emisiile. Ca urmare a acestei autorizări, emisiile de particule se vor reduce. Profesorul Gerec nu mai este în sală, însă aș vrea să răspund la întrebarea dumneavoastră și să-i spun că nu există interzicția de a construi centrale pe cărbune cu o eficiență de peste 50%. Singura problemă e că acestea sunt mai scumpe. materialele pentru a construi astfel de centrale ar fi atât de scumpe încât acestea n-ar avea cum să fie competitive pe piață. În ceea ce privește minele. 170.000 de persoane lucrează în acest sector, în mine, în Polonia, și majoritatea minelor sunt competitive. Pentru 75 de milioane de cărbune extras, uh, anul acesta au fost în jur de 100 de milioane de subvenții. Niște metode mai... Dacă am avea niște metode mai eficiente de minerit, n-ar mai fi nevoie de subvenții, deoarece minele ar fi mai competitive. Atâtea persoane, atâtea familii depind de mineritul cărbunelui, încât e practic de negândit uh, momentul de față. Deci nu avem cum să concepem închiderea acestor mine. În ceea ce privește costul uh, generării de electricitate folosind CSC-ul. Conform unor specialiști, în faza comercială, costul CSC, acestei tehnologii de captare și stocare, va fi de aproximativ 35 de euro pe tonă de dioxid de carbon capturat. Captat. Dacă prețurile rămân uh, la fel de joase ca în prezent, această tehnologie nu are cum să fie competitivă pe piață. Însă atunci când vorbim de costurile CSC, uităm cât de mult subvenționăm energiile regenerabile. Fiecare megawattor de electricitate generată din uh, surse regenerabile subvenționată uh, cu 30-40 de euro, în cazul Poloniei chiar 70 de euro. Deci de aceea nu văd de ce nu am putea subvenționa tehnologia de captare și stocare a cărbunelui cu 35 de euro pe megavator. E drept că e o sumă importantă dacă e să ne gândim care este ponderea cărbunelui în generarea de electricitate, însă e totuși posibil să întrevedem această posibilitate. Prețurile vor crește treptat, iar tehnologia CSC va deveni din ce în ce mai competitivă. Proiectele experimentale ne vor permite să îmbunătățim însă tehnologia și să îi creștem uh, rentabilitatea. În încheiere, domnul Eller a pus o întrebare privind uh, uh, eventuala transpunere a directivei CSC în statele membre. Există o problemă legată de gradul de acceptare la nivel politic al acestei tehnologii. E o tehnologie puțin cunoscută și există multe temeri. Politicienii au foarte multe ezitări în ceea ce privește această nouă tehnologie, însă după ce vor fi lansate proiectele experimentale, vom avea nevoie de legislație, deoarece fără legislație aceste proiecte nu pot fi cofinanțate de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru acest răspuns, iar ultimul <clears throat> vorbitor acum este domnul Exley. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Au fost foarte multe întrebări și până acum s-au dat și multe răspunsuri. E, și eu voi încerca să mă adaug câteva, însă dacă uit ceva important, vă rog să mă atenționați. În primul rând, s-a pus o întrebare în ceea ce privește rezervele de cărbune și faptul că acestea s-ar fi redus în Africa de Sud. Cifrele de care dispun uh, provin uh, de la un institut uh, german, care este probabil sursa cea mai de încredere, însă rezervele totuși sunt foarte însemnate. Cred că definiția rezervelor este una esențială, ce exploatare ar fi economică și ce rezerve s-au dovedit că există și cât de departe este locația acestor uh, zone de infrastructura de transport. De aceea trebuie să vedem ce este clasificat ca rezervă și ce este clasificat ca resursă. BP, de exemplu, vorbește de 119 ani Alte surse vorbesc de 140 de ani. Sper că acest răspuns va clarificat puțin întrebarea. În ceea ce privește ocuparea în sectorul mineritului, în special în Spania, pot să vă spun că de când mi-am început activitatea în Regatul Unit, s-au pierdut circa 245 de mii de locuri în întregul sector industrial, din care 5.000 în minerit. Eu cred că nu există o țară care să aibă mai multă experiență în acest uh, domeniu. Important este să există o economie care să poată să ofere alte șanse acestor oameni. Cu locurile de muncă pierdute în Bregatul uh, Unit, și închiderea minerilor din uh, Marea Britanie a făcut ca Marea Britanie să fie cel de-al patrulea importator la nivel uh, mondial, depășită fiind acum de China și India. Însă trebuie totuși să ne aducem aminte de faptul că uh, nu producția de cărbune, ci arderea acestuia duc la probleme de mediu. Și dacă în uh, rest, în uh, restul lumii nu se reacționează, uh, închiderea din Europa nu are niciun efect asupra mediului. În ceea ce privește competitivitatea unei mine, aceasta depinde foarte mult de structura geologică, de investiția de capital, de adâncimea minei, de grosimea stratului de cărbun, etc. și nu de costul forței muncii, forței de muncă. Din păcate, multe mine din Europa nu sunt competitive pentru că se află la adâncimi foarte mari și se lucrează în condiții foarte dificile. Apoi am existat o întrebare cu privire la calitatea cărbunelui în Europa există o variație foarte mare la nivel european, însă centrale electrice pot fi astfel construite încât să poată arde orice tip de cărbune. Dacă vorbim de emisii clasice și funcționarea boilerelor, dificilă este înlocuirea unui combustibil cu altul diferit. Însă dacă este vorba de același combustibil, cărbune, indiferent de calitatea acestuia, nu reprezintă o problemă tehnologică. Apoi, cineva a întrebat de un model de afaceri pentru captarea carbonului. Cred că răspunsul a fost deja dat de domnul Picaci. Eu aș întreba altceva. Care este modelul de afaceri pentru energii regenerabile, pentru centrale atomice, dacă analizăm toate acestea doar prin prisma schemei de comercializare a emisiilor, pentru că aceasta este insuficientă pentru a stimula trecerea la o economie cu emisii de carbon zero. Eu cred că majoritatea dintre noi putem accepta că în pofida proiectului de anvergură necesar pentru uh, captarea și stocarea carbonului, acesta ar putea avea succes. De asemenea, am fost acuzați că am oferit un colac de salvare pentru industria mineritului. Însă, la nivel mondial, nu e nevoie de așa ceva. Există un viitor foarte clar pentru minerit în lume. De aceea trebuie să revin la începutul prezentării mele. Întrebarea este dacă Europa dorește să renunțe la producția de cărbune. Eu cred că de suferit ar avea economia europeană și ți-ar pierde rolul de lider al Europei rol pe care l-ar putea îndeplini Uniunea Europeană dacă s-ar implica în tehnologii de capturare a carbonului, tehnologii curate. Mulțumesc că intervine pe final președintele. Mai avem un oaspete surpriză nu e o surpriză, ci ne înțelesesem că dânsul să ni se alăture pe finalul reuniunii noastre, în directorul general din partea comisiei, domnul Lov. Vă rog, aveți cuvântul pe final. Mulțumesc. Vreau să-mi cer scuze că n-am fost prezent pentru a asculta toate prezentările, dar colegii mei erau aici prezenți. Foarte pe scurt, vreau să prezint câteva puncte din punctul de vedere al politicii energetice europene care privește atât uh, cărbunele cât și uh, sistemul CSC. Multe state membre în special uh, cele care contribuie la exploatarea lignitului și a huilei, sunt foarte importante pentru noi. Avem o producție competitivă în multe locuri din statele membre și avem nevoie de importuri care vin din surse diversificate din afară. 80% din emisiile de dioxid de carbon van, vin în același timp uh, din uh, aceste, acești combustibili fosili și cărbunele este unul dintre cei mai importanți. Așa cum s-a spus de altfel în această dezbatere, avem un Consiliu European care dorește să reducă emisiile de dioxid de carbon până la 80-90% până în anii 2050 eh, față de nivelul din anii 90. Și în acest context e foarte greu să nu ne referim și la problema cărbunelui pentru a reduce aceste emisii. Există multe bune practici în ceea ce privește o eficientă utilizare a resurselor și o analiză a impactului în ceea ce privește utilizarea cărbunelui. Iar tehnologiile CSC trebuie aplicate din ce în ce mai mult. Aceste tehnologii promit foarte mult, dar Europa trebuie să lucreze foarte mult pentru ca aceste promisiuni să devină realitate. E clar că e vorba aici de o provocare tehnologică, de asemenea de natură comercială și o provocare din punctul de vedere al acceptării de către publicul larg a captării și stocării carbonului, pe care trebuie să o analizăm îndeaproape. Dar dacă vrem să avem succes cu această tehnologie pe ansamblu, aceasta, bineînțeles, ne va ajuta să atingem obiectivele de reducere de emisii pe care le-am planificat. Uniunea Europeană a dedicat în jur de un miliard de euro în procesul de recuperare pentru a promova aceste tehnologii și ne așteptăm să avem o susținere ulterioară uh, cu venituri suplimentare din partea sistemului de comerț cu emisii. Aceasta va fi o parte integrantă a strategiei energetice 2020 pe care Comisia o va propune și o va adopta mâine, o strategie care va fi discutată la Consiliul de Ministri în domeniul energiei în decembrie și așteptăm de asemenea să vedem raportul Parlamentului asupra documentului interimar asupra strategiei energetice. Strategia la nivel european nu analizează diversi combustibili existenți și prioritățile uh, pe viitor în eficiența energetică, protecția consumatorilor, menținerea nivelului de lider pentru anumite tehnologii curate și uh, dezvoltarea unei dimensiuni externe în politica europeană. De ce se întâmplă aceasta? Pentru că mixul energetic este un lucru care trebuie dezvătut întâi și întâi la nivel național de către opinia publică în parlamentele naționale cu guvernele naționale și tocmai de aceea Comisia va ține cont de dezbaterile active care au loc la ora actuală în legătură cu mixul energetic, cu utilizarea cărbunelui, a energiei nucleare, a gazelor, a CSC-ului, a cotelor de energie regenerabilă și așa mai departe. Și le vom include în foaia de parcurs și în strategia pentru anul 2050, pe care o vom prezenta în prima jumătate a anului viitor. Această foaie de parcurs nu va veni cu o recomandare clară, pentru că credem că aceste scenarii trebuie analizate de Consiliu și de Parlament, trebuie să se facă în cooperare, să se țină cont de ambițiile pe care le avem în ceea ce privește mixul energetic și care să reflecte dezbaterile ce au loc la nivel național. Și doar printr-o uh, construcție progresivă a acestei strategii Europa va putea ajunge la o politică de succes. Dacă avem politicile potrivite care țin cont și de resursele autohtone și de tehnologii care se respecte mediul, atunci uh, CSC-ul ar putea avea un rol important în mixul energetic, dar există câteva condiții preliminare care trebuie îndeplinite, cum spuneam mai devreme acea accept, acceptanță din partea publicului larg, utilizarea tehnologiilor adecvate, așa cum se întâmplă și în alte domenii ale noilor tehnologii. E nevoie de un buget național pentru cercetare și dezvoltare. Iar provocarea decarbonizării va cere din partea noastră eforturi susținute în toate domeniile, în domeniul energiilor regenerabile, a CSC-ului și a altor energii care să respecte mediul. Iată ce aveam de spus, domnule președinte. Bineînțeles că voi reveni pe această temă mai târziu și așteptăm și raportul de progres în legătură cu finanțarea acestor proiecte. Există proiecte pilot la ora actuală care sunt finanțate șase astfel de proiecte, de proiecte pilot finanțate, care ar trebui în principiu să susțină obiect de uh, o mai rapidă integrare pe piață. Dar ne așteaptă în continuare multe provocări. Mulțumesc! Mulțumesc și din partea mea, domnule Lău. Mulțumesc și colegilor, mulțumesc uh, oaspeților. Mulțumesc și domnului Elar pentru ideea de a avea, avea această audiere, atât pentru astăzi, reuniunea.